welcome to everybody. Uh, we start, unfortunately, uh, our chairman... Bine, ați venit. Din nefericire, președintele nostru, domnul Danjean, încă nu a reușit să ajungă din cauza traficului, dar ni se va alătura mai târziu. O să încep cu câteva informații. În uh, regimul daneza, finlandeza, letona, slovena, malteză, bulgară, cehă, slovacă și estonă. Deci nu aveți interpretare în aceste limbi. Deci numai limbile membrilor plini vor beneficia, vor exista astăzi. Ordinea de zi. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, se consideră adoptată și acum procesul uh, verbal al ședinței din 6 octombrie 2011 se opune cineva, nu se opune, deci sunt aprobate. Așadar, bine ați venit încă o dată și acum o să dau cuvântul domnului Pașcu, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi avem uh, pe ordinea noastră de zi un punct care se referă la arhitectura păcii și securității în Africa și pentru asta uh, sunt comitetul uh, a invitat ambasadorul Antan Lamabra, comisar pentru pace și securitate al Uniunii Africane, și pe Nicholas Westcott, directorul pentru Africa al Serviciului European de Acțiune Externă. Așadar, în numele Comisiei, aș dori noastre Aș dori să vă spun bine ați venit, domnilor, ca să purtăm această discuție pe care o așteptăm cu nerăbdare. După cum știm și din delegație, și vă amintesc că domnul Gal a fost parte din delegație. Deci comisia noastră a făcut o vizită la Addis Abeba și a avut discuții, în special cu dumneavoastră, domnule ambasador, cu privire la situația din Africa și îmi amintesc că pe parcursul prezentării pe care a făcut-o delegația s-a spus că ar trebui să considerăm, să privim Africa în întregul său și că uh, sinergiile din partea nordică, care este vecinul nostru din sud, cât și restul Africii trebuie văzute împreună. Uh, Așadar, din acest punct de vedere, ne-am bucurat foarte mult să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră despre felul în care Uniunea Europeană și Uniunea Africană pot colabora pentru a promova stabilitatea economică și politică ca o condiție preliminară a păcii și securității. De asemenea, aș mai dori, domnule ambasador, să vorbiți uh, mai mult despre felul în care putem să maximizăm uh, efectele misiunii uh, before. And... pe care am uh, vizitat-o înainte și categorică domnul uh, și domnul Westcott uh, Eh, va trebui să ne spună o mulțime de lucruri pentru că vrem să știm eh, ce gândește despre felul în care putem eh, consolida relațiile în general între Uniunea Europeană și Uniunea Africană în acest domeniu și în această zonă foarte importantă a lumii. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, domnule președinte. Vă rog. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Uh, bună ziua tuturor și îmi cer scuze că am întârziat. Mulțumesc colegului Pașcu că a asigurat președinția ședinței până acest moment și acum, domnule ambasador, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte al subcomisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase de întâmpinare pe care mi le-ați adresat. Excelențe, doamnelor și domnilor, eurodeputați, doamnelor și domnilor pentru a risca să nu menționez uh, uh, numele cuiva, am să uh, spun, așa cum se spun de către colegii mei, că toate regulile de protocol sunt, vor fi respectate de către, de către mine. Bun. Și acum o să spun câteva vorbe de introducere generale pentru ca să puteți uh, apoi uh, uh, aborda aspecte concrete și punctuale care vi se, va, vi se par importante pentru dialogul nostru de astăzi. Așadar, vă rog să-mi permiteți la bun, de la bun început să vă mulțumesc călduros și anume domnului Gabriel Pertini, președintele Comisiei de Afaceri Externe și domnul Dejean, președintele Subcomisiei de eh, Securitate și Apărare a Parlamentului European. Deci să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și anume de a participa la o dezbatere cu privire la parteneriatul și relațiile dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană și în special în uh, ceea ce privește rolul Uniunii Africane în gestionarea problematicii păcii și securității pe continentul african. Și uh, sigur că um, o să-mi exprim, doresc să-mi exprim și aprecierea pentru delegația Uniunii Europene uh, care a fost la Addis Abeba și care uh, Uh, acționează în paralel și în completare cu misiunea Uniunii Africane la Bruxelles, ca un cordon umbilical între două, aceste două organizații care doresc ca împreună să pună în practică programe ambițioase care au fost stabilite de către șefii noștri de state cu ocazia celor trei uh, conferințe care au pus bazele acestui parteneriat strategic durabil între Africa și Uniunea Europeană. De asemenea, mă bucur foarte mult să vă spun că dialogul între noi a fost uh, alimentat în special de către delegația Parlamentului uh, European uh, care a venit la Addis Abeba și care a avut astfel posibilitatea de a aporta discuții cu un număr foarte mare de reprezentanți care sunt în, uh, instalații în capitala etiopiană uh, în septembrie uh, pe teme absolut fierbinți, precum criza din Libia. Deci, din toate aceste motive uh, și dorind să mulțumesc tuturor uh, celor care sunt prezenți astăzi aici, uh, și care oferă o nouă ocazie de a purta un dialog interactiv și de a aprofunda cunoașterea reciprocă a preocupărilor noastre și um, a, o găsire a căilor de a, de a progresa pentru a uh, concretiza și mai bine diversele dimensiuni ale parteneriatului nostru strategic. Așadar, uh, pe scurt, uh, o să prezint acum tema um, întâlnirii noastre și o să abordez și strategiile menite să restaureze pacea și securitatea în Africa. De asemenea, vreau să mai uh, semnalez, măcar în trecere, înainte de a reveni, dacă doriți, în cadrul dialogului nostru, deci să semnalez care sunt așteptările Uniunii Africane și, în special, cu privire uh, la Uniunea Europeană în acest efort foarte amplu menit să promoveze o Africa în care criza și conflictele au dispărut și care se îndreaptă pe calea dezvoltării și a consolidării proceselor democratice și de integrare. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să încep uh, prin a o felicita de sprijinul uh, constant uh, pe care statele membre, separat și împreună, l-au adus Uniunii Africane, cât și comunității economice regionale în eforturile lor menite să promoveze pacea în Africa, să consolideze procesele democratice și să întărească capacitatea noastră organiz- eh, organizațională la nivel continental și regional. În această privință, așadar, mai vreau să subliniez eh, progresele făcute cu privire la situația generală în ceea ce privește pacea și securitatea în Africa. Astăzi, Uh, există mult mai puține conflicte în Africa decât erau în deceniul trecut. Și, uh, și mai uh, important, există mult mai puține victime ale conflictelor armate în Africa decât au, s-au întâmplat în deceniul anterior. Acest câștig în ceea ce privește, să spunem așa, însănătoșirea situației conflictuale pe continent și progresul acțiunii de prevenire a conflictelor Uh, este suficient de ilustrativ pentru uh, voința africanilor de a-și reglementa în mod uh, pașnic diferendele și de a-și mobiliza energia în scopuri mari și importante, precum democrația, integrarea și întărirea capacităților noastre instituționale. o adevărată dinamică de însănătoșire a acestui peisaj uh, geopolitic, e bine, a, a uh, suferit o accelerare deosebită, în special în Africa, uh, cu dator, datorită și cu ocazia transformării unității africane în Uniunea Africană și la începutul secolului, deci acum vreo 10 ani, cât și în uh, avantajul tuturor parteneriatelor strategice pe care Africa a reușit să le stabilească cu o serie de factori uh, majori precum uh, Uniunea Europeană. După cum știți, Africa are, dispune astăzi de mai multe instrumente în, uh, iar punerea lor în practică a permis ca Africa să joace prin intermediul Uniunii Africane un rol absolut major în ceea ce privește uh, problematica păcii și a reglementării conflictelor. Deci, iată niște aspecte foarte încurajatoare uh, Uh, sigur că uneori situația este relativ uh, fragilă uh, în ceea ce privește aceste progrese, dar totuși ele s-au făcut într-o serie de situații conflictuale. De aceea astăzi nu putem decât să constatăm cu multă bucurie că acest proces de depășire a crizei în Burundi, în Congo, în Republica Centrafricană, în Guinea-Bissau, cunosc și au făcut progrese, în special pentru că reușesc să uh, asigure un uh, angajare clară pe această direcție a depășirii conflictelor și ieșirii din criză. Uh, De asemenea, Uniunea Africană continuă acțiunile cotidiane în ce privește prevenirea structurală, prevenirea operațională a conflictelor, gestionarea conflictelor, dar și consolidarea păcii în cadrul realizării unui program ambițios de reconstrucție și de dezvoltare post-conflict. Și în același timp, Uniunea Africană se străduiește să stimuleze edificarea arhitecturii europene a păcii iar Consiliul uh, de Securitate pentru Pace a avut uh, nenumărate reuniuni la nivelul uh, șefilor de state și de guverne, al miniștrilor de specialitate. De asemenea, arhitectura păcii și securității în Africa se clădește cu ajutorul forțelor africane, brigăzii regionale și cu un mecanism continental de alertă precoce. Dar vom uh, reveni asupra acestui uh, proces, dificultăților existente încă. În același timp, însă, uh, vom pune în valoare și aportul Uniunii Europene în cadrul acestei Uh, operaționalizarea arhitecturii uh, de securitate și pace în Africa. Accentul se pune în doctrina africană pe restaurarea ordinii constituționale în contextul unor uh, fisuri, fracturi, întreruperi datorită unor lovituri militare și constatăm cu satisfacție că ordinea constituțională poate să fie uh, restabilită pe cale pașnică în baza unor demersuri creatoare și uh, eforturilor de depășire a crizelor interne în Mauritania, Niger, în uh, Guinea și în coasta de Fildeș, de asemenea, ă, putem constata asemenea eforturi în care ordinea ă, de stat, ordinea constituțională a putut să fie restabilită. Începând cu 2011, atenția comunității internaționale s-a concentrat pe acordul global de pace între uh, Sudan și Republica uh, Sudanului de Sud, uh, pentru că știți că în partea de sud a Sudanului a avut loc un referendum. Rezultatul referendumului a fost acceptat și ca atare Republica Sudanului de Sud a putut să devină și ea membră a Uniunii Africane și în clipa de față este un șantier întreg de probleme post-referendum care trebuie să fie rezolvate, inclusiv aplicarea acordului global de pace. Dar trei foști președinți deci din din Africa de Sud, Nigeria și Burundi acționează în sprijinul rezolvării acestor probleme acestei mari provocări eh, pe care o constituie nașterea unui stat nou, Sudanul de Sud. De asemenea, trebuie să menționăm că Uniunea Africană este activă în colaborare cu Națiunile Unite și cu responsabilii direcției strategice, există o misiune hibridă Uniunea Africană, Națiunile Unite pentru zona Darfur. Au fost realizate progrese în mod incontestabil pentru a susține negocierile în cadrul procesului de la Doha, inclusiv prin intervenția guvernului din Qatar ca mediator. Mai important, în ce privește atenția pentru cornul Africii, o regiune încă instabilă, în care există focare de tensiune structurală. Este chestiunea Somaliei, dar datorită acțiunii conduse de misiunea Uniunii Africane în Somalia, autoritățile locale uh, în numele Guvernului Federal de, de Tranziție au dobândit controlul asupra capitalei Mogadishu, iar elementele grupului terorist Shabab au putut să fie uh, alungate din capitală se situează pe poziții defensive, dar capacitatea de acțiune, din păcate, este uh, de, uh, nu este de neglijat. Deci, uh, Somalia încă este nevoie de ajutor umanitar pentru populația care este practic captivă în zonele de conflict. eforturile pe plan regional în cornul Africii, dar și pe plan continental, prin intervenția comunității internaționale în ansamblu, sperăm că uh, vor contribui la restaurarea păcii, stabilității și suveranității în acest stat. Lucrurile sunt fezabile. Și trebuie să ne mobilizăm în acest sens mai ales uh, intervenția forțelor keniene în regiune. Uh, susțin forțele aliate. Situația este nouă, grupul Shabab uh, este împins și mai mult în defensivă și evident că trebuie adaptat dispozitivul operativ al amisol mai ales susținerea Națiunilor Unite și a forțelor europene trebuie să devină semnificativă uh, la fața locului pentru o evoluție pozitivă care poate avea un impact apreciabil asupra perspectivei politice a Somaliei și, în general, a configurării rolului comunității internaționale în această țară. Chestiunea armatei eliberării Um, armatei rezistențe este în continuare preocupantă pentru comunitatea internațională în ansamblul său și Națiunile Unite uh, uh, a organizat două reuniuni uh, dedicate acestei chestiuni, care se află în continuare în centrul atenției țărilor afectate, care sunt membre ale Uniunii Africane există o inițiativă de cooperare consolidată sub egida Uniunii Africane, iar această inițiativă este pe cale să se realizeze inclusiv prin adoptarea pe 22 noiembrie, cu câteva zile în urmă, prin Consiliul de Pace al uh, Uniunii Africane, a unui dispozitiv de cooperare consolidată între țările din regiune, sub auspiciul Uniunii Africane și de asemenea prin contribuția activă a Uniunii Europene, a Națiunilor Unite și a altor parteneri bilaterali. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, rezultatele încurajante evocate în propunerea mea uh, pentru uh, reglementarea uh, și rezolvarea problemelor de conflict în Africa dovedesc că Uniunea Africană este pe calea cea bună în îndeplinirea misiunii sale. Consolidarea păcii a înregistrat uh, și elemente pozitive, dar a traversat și etape care nu au putut să fie completate iar un proces de pace neconsolidat uh, în continuare poate să creeze probleme uh, în toate situațiile, pentru că uh, sigur că există și posibilitatea unei degenerări înspre conflict. Ținând seama de această situație, Uniunea africană își propune un program de acțiune pentru uh, zonele post-conflict. Uh, Uh, pentru ca acele țări să poată să depășească criza. Colaborează cu toți partenerii, începând cu Uniunea Europeană și Națiunile Unite, pentru a se îndrepta spre eliminarea cauzelor care pot să ducă la conflict și criză și care, după cum știți, depind și de condițiile socioeconomice ale populației din zonele acelea, dar care țin și de o proastă guvernare. Dați-mi voie să mă refer uh, și la alte câteva aspecte. Uh, pentru că uh, vreau să mă um, refer la primăvara arabă, așa cum este numită de mass media, dar este uh, vorba de un fenomen care nu este uniform, uh, menit să producă schimbări uh, fie simultane, fie consecutive, dar parcurgând practic patru anotimpuri și nu doar uh, primăvara în ce privește evoluția acestui proces? pentru că există uh, circumstanțe specifice fiecarei țări care uh, cunoaște acest fenomen. Doamnelor și domnilor eurodeputați, Chestiunile menționate de mine și care pot fi aprofundate în cadrul discuției noastre sunt fie șantiere deschise la nivelul uh, Uniunii Africane, care uh, beneficiază de uh, asistența generoasă a Uniunii Europene. Aceste șantiere sunt într-un context diferențiat de evoluție și statele membre din Uniunea Europeană cunosc această specificitate în relație și cu statele din Europa. Eu uh, pot uh, să ne felicit pentru relațiile stabilite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană în cadrul strategiei de uh, configurare a unei arhitecturi pentru pace și securitate în Africa. Și în final voi spune că mă bucur de ocazia pe care mi-ați oferit-o astăzi de a contribui la aprofundarea dialogului între instituțiile noastre și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Înainte de a trece la dezbatere, voi da cuvântul domnului Scott, care este director general pentru Serviciul European de Acțiune Externă pentru Africa. Vă rog. Mr. Chairman, uh, Commissioner. Domnule președinte, domnule comisar, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult pentru șansa pe care mi-ați oferit-o de a veni alături de dumneavoastră, de a mă găsi pe aceeași platformă cu domnul comisar Lamanma, pentru că acest lucru ne arată cât de departe merge cooperarea noastră și angajamentul reciproc în uh, toate aceste direcții, după cum a subliniat și domnul comisar. au existat mai multe abordări uh, strategice ale Uniunii Europene uh, referitoare la Africa, care vizează parteneriate uh, de stabilitate. Și iată că pacea și parteneriatul sunt cele mai bune soluții de ales. Noi am abordat provocarea de a reduce conflictele în Africa la trei niveluri. În primul rând, la nivel național, pentru că majoritatea conflictelor care au apărut în Africa în uh, ultimii 40-50 de ani nu au fost conflicte între state, ci mai degrabă conflicte în interiorul statelor. Și din acest motiv, un rol important al Uniunii Europene a fost să construiască instituții politice robuste, astfel încât uh, cetățenii de acolo să poată să-și rezolve diferendurile uh, în într-un fel pașnic. Acest lucru este valabil și la nivel național, dar și la nivel regional, pe cum și la nivel de continent. Noi uh, am investit multe resurse pentru a construi aceste instituții în organizațiile regionale din țările respective și pentru a sprijini Uniunea Africană. Voi spune câteva cuvinte referitoare la fiecare dintre aceste niveluri. În plus, este foarte important să înțelegem că rolul nostru în fiecare țară individuală uh, reprezintă o parte integrantă a colaborării și cooperării noastre cu Africa, pentru că noi încercăm să reducem nivelul de conflict. La nivel regional, un rol important uh, l-au jucat organizațiile regionale, ECOWAS, SADEC, EGAD și toate acestea. În multe dintre cazurile de conflict și criză, aceste organizații regionale sunt cele care au jucat rolul cel mai important. În criza din Cotivoar, d'Ivoire, din Niger, în toate aceste zone, Uniunea Europeană dorește să sprijine statele respective, să ofere suport prin ceea ce avem noi la dispoziție, sancțiuni economice, uh, și subliniază rolul organizațiilor regionale care au încercat să se implice pentru a rezolva conflictul. Noi cooperăm foarte îndeaproape cu SADC în ceea ce privește rezolvarea crizei politice din Madagascar și pentru a sprijini uh, îmbunătățirea climatului din Zimbabwe, pentru ca acolo să se obțină reforma constituțională și să se ajungă la alegeri corecte lucrăm mână în mână cu organizațiile regionale, la fel ca și Uniunea Africană, care și ea lucrează îndeaproape cu aceste organizații regionale. De aceea noi suntem foarte mulțumiți că Uniunea Europeană și organizațiile regionale au uh, semnat de curând o foaie de parcurs uh, în ceea ce privește diviziunea muncii între cele două, pentru a se clarifica clar care sunt competențele. Pentru că noi sprijinim soluțiile africane pentru probleme africane. Iar Cote d'Ivoire a fost un exemplu bun al modului în care s-a implicat comunitatea internațională, al modului de cooperare între comunitatea internațională, comunitățile regionale și Uniunea Africană pentru a sprijini procesul care, în fine, a dus la o rezolvare a crizei. Deci avem trei niveluri, național, regional, pe care tocmai l-am descris, și cel internațional. În mod clar, Uniunea Europeană trebuie să lucreze îndeaproape cu Națiunile Unite în multe din aceste zone. Și am făcut acest lucru în Côte d'Ivoire. De asemenea, um, am lucrat cu un amit, cu Amis, în Sudan. Deci, lucrăm îndeaproape cu Națiunile Unite, colaborăm cu aceștia pentru a rezolva situațiile. Și în Somalia, de exemplu, avem un reprezentant al ONU cu care colaborăm alături de reprezentanții Uniunii Europene. Noi încercăm să aducem la un numitor comun toate elementele implicării Uniunii Europene în anumite zone cheie, în anumite cadre strategice foarte importante, iar Consiliul a adoptat în acest sens două uh, cadre legislative importante care au legătură cu siguranța în zonă. Acum două săptămâni am adoptat un cadru strategic important pentru Cornul Africii. Și acesta vizează siguranța și securitatea, precum și instaurarea unui proces de pace. Cum lucrăm cu Uniunea Africană? Cum construim această colaborare. Uniunea Europeană oferă sprijin substanțial cadrului legislativ pentru pace și securitate din Africa, mai ales APF, facilității pentru securitate în Africa, pentru că noi sprijinim misiunile de sprijinire a procesului de pace de acolo. Amisom pe care uh, a menționat-o și domnul comisar și, de asemenea, Micropax, care oferă forțelor armate africane posibilitatea de a păstra stabilitatea și de a încuraja procesul de pace în Africa. Amisom este, de departe, uh, cea mai mare investiție a Uniunii Europene în procesul de pace din Africa. Am cheltuit cam 240 de milioane de euro în ultimii 3-4 ani în acest sens, de când a fost uh, începută această misiune a MISOM. Este o inițiativă africană, este o forță armată africană care uh, este implicată și care este sprijinită de către Uniunea Europeană. Sprijinul financiar vine în mod primordial din partea Uniunii Europene. Analizând viitorul evoluțiilor din Somalia, așa cum a spus și domnul comisar, se observă niște evoluții încurajatoare, dar suntem încă departe de o soluție care să ofere stabilitate și împreună cu Uniunea Africană vom continua în continuare să sprijinim trei elemente. Amisom pentru a stabili procesul de pace și stabilitate, pentru a-l prezerva pe acesta, pentru că trebuie create niște structuri politice stabile. În al doilea rând, TFG, prin uh, misiunile noastre de acolo, astfel încât să se păstreze uh, pacea și stabilitatea la care s-a ajuns în zonă și, în al treilea rând, sprijinim procesul politic prin intermediul acestei to encourage an inclusive political solution uh, involving prin intermediul acestui guvern uh, tranzitoriu astfel încât uh, să ne asigurăm că aceste zone au un viitor politic robust. Amisom este un exemplu bun al modului în care lucrăm și uh, cât de îndeaproape colaborăm cu aceste zone. În Somalia există în continuare conflicte, ele sunt perpetuate, însă observăm un progres pe drumul către soluția finală. Anul acesta uh, s-a investit mult, uh, există un deadline luna august pentru a se ajunge la o nouă Constituție și în acest context va trebui să vedem ce sprijin vom oferi în continuare pentru Amisom și dacă trebuie să încurajăm alte partide internaționale pentru a juca și ele un rol important în uh, sprijinirea uh, acestei misiuni. lucrăm și pe alte direcții cu Uniunea Africană. Sprijinim uh, o serie de instituții de formare și oferim forțelor armate africane posibilitatea de a își dezvolta propriile capacități pentru procesul de păstrare a păcii și de prevenire a conflictelor. Sprijinim instituții în Africa de Vest și Africa de Est, uh, Centrul uh, de Păstrare a Păcii al lui Kofi Annan în Ghana, de exemplu, și, în al doilea rând, există un proiect care se cheamă Amani Africa, unde oferim sprijin pentru formarea forțelor armate africane, astfel încât acestea să își dezvolte capacitățile uh, lor personale și să poată interveni rapid pentru a preveni situații de conflict și escaladarea acestora. În fine, sprijinim și centrele de criză a management, de management al crizei pentru a preveni astfel de situații de criză și apariția acestora. Așadar, Uniunea Europeană oferă o serie de uh, soluții de sprijin în această zonă. În anumite țări în care apar crize, avem uh, operațiuni care sunt în desfășurare. De exemplu, în Republica Congo, uh, oferim un astfel de tip de suport. Avem misiuni ale Uniunii Europene, EUSEC și EUPOL, care oferă asistență forțelor armate pentru construirea unor capacități polițiene și militare cât mai solide, astfel încât ele să poată menține pacea în zonă și oferind de asemenea și formare forțelor polițienești și militare astfel încât uh, riscul de demonstrații în uh, perioada de alegeri să fie minimizat. Poliția trebuie să poată gestiona astfel de situații. Și de asemenea, envizajăm o serie de alte măsuri suplimentare pe lângă uh, operațiunile pe care le desfășurăm deja. Dorim să dezvoltăm capacitățile de menținere a pății regionale, ne referim aici și la și abordăm și statele de coastă mai mici din Africa, astfel încât ele să poată gestiona mai bine situațiile de criză în ceea ce privește siguranța. În Sudan și acolo uh, situația este îngrijorătoare. Trebuie să cooperăm îndeaproape cu Uniunea Africană și cu organizațiile de acolo pentru a minimiza conflictul, oferind de asemenea sprijin diplomatic uh, și încercăm să ne implicăm astfel încât să se ajungă la acorduri în ceea ce privește uh, problemele de acolo. Trebuie să colaborăm îndeaproape, nu numai cu Uniunea Africană, ci și cu Națiunile Unite, cu reprezentanții de acolo. Așadar, aceasta este o imagine de ansamblu uh, rapidă și sunt bucuros să fiu aici pentru a răspunde la orice întrebări apar. Mulțumesc! Merci, monsieur director general. Mulțumesc, domnule director general. Înainte de a da cuvântul colegilor care doresc să intervină în această dezbatere, aș avea două întrebări pentru domnul ambasador. Prima uh, se referă la forța africană în așteptare, pe care ați menționat-o și care este o structură adevărat că și ambițioasă, dar și virtuală sau potențială. Cum uh, considerați că se poate ea dezvolta din punct de vedere operațional uh, uh, până în 2015? General Ghidate a preluat conducerea sa. Deci, care este, după părerea dumneavoastră, care sunt funcțiile acestei structuri și ce tip de uh, Uh, colaborare poate să ofere Uniunea Europeană pentru a consolida acest instrument? Cea de-a doua întrebare se referă la Somalia, pe care ați uh, menționat-o de mai multe ori și ne-ați împărtășit progresele militare pe care, a, care au fost făcute, în special la Mogadishu, de către AMISAM. En uh, ce printemps, nous avons eu un échange assez approfondi avec les autorités. Noi am fost în primăvară și am avut schimburi cu autoritățile de acolo uh, și am uh, constatat într-adevăr că angajamentul ugandez este foarte puternic, dar uh, Uganda și Burundi și-au exprimat de multe ori dorința de a extinde amploarea Amisom, amploarea angajamentului Amisom și în alte țări africane. Unde am ajuns cu această discuție, aceste solicitări repetate Uh, care sunt răspunsurile pe care le poate da Uniunea Africană acestor solicitări, ținând seama de evoluția situației la Mogadisciu. Poate că, eu știu, nevoia este mai puțin presantă uh, decât era înainte. Deci asta au fost cele două întrebări. Și acum, domnul Galer, care este coordonatorul PPE pentru această comisie, dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, voi vorbi în germană. Deci puteți să uh, ascultați interpretarea. <laughs> Ok. Ia, yeah, uh, von meiner Seite. Și eu doresc să vă spun bun venit, domnule comisar Lamamra, în mijlocul nostru, în Parlamentul European și uh, Mă bucur că la scurtă vreme după vizita noastră la Addis Abeba, ă, dumneavoastră ați dat curs invitației noastre. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeană. Cred că acest parteneriat între Uniunea Europeană și Africa este unul dintre cele mai active uh, parteneriate și, uh, de asemenea, un parteneriat încununat de succes și sper că acest lucru să cunoască și pe viitor o evoluție pozitivă. Ați menționat câteva dintre uh, domeniile problematice de mare actualitate Săptămâna trecută am participat la Lome, la o reuniune a adunării parlamentare și um, s-a vorbit atât despre zona Sahel cât și despre zona Somalia și în acest context am o întrebare. Se pare că milițiile Al-Shabaab Uh, sunt slăbite și datorită faptului că sursele lor de finanțare care proveneau din Libia uh, au dispărut. Iar colegii noștri din regiune exprimau opinia că în situația dată există o uh, reorientare a tacticii miliților al Shabab pentru că nu mai pot să-și plătească oamenii și încearcă acum să găsească alte uh, motivații și mizează pe coarda uh, naționalistă uh, împotriva a tot ceea ce este din exterior, deci împotriva Etiopiei, împotriva Keniei. Tocmai de aceea vă întreb, oare nu ar fi înțelept din punct de vedere politic ca mandatul AMISOM să devină mai robust. Deci uh, există și elemente de peace enforcement, astfel încât unitățile din Kenya și pe viitor poate și cele uh, etiopiene să acționeze sub egida AMISOM împotriva miliților al Shabab, pentru că în felul acesta aceste discursuri uh, naționaliste din partea miliților nu ar mai putea să fie folosite ca argument. Deci, într-un fel, este și o întrebare adresată Uniunii Europene dacă noi am putea sprijini uh, un asemenea tip de uh, mandat amisom, o upgradare a acestui mandat. Uh, pentru ca ceea ce și statele vecine consideră a fi necesar ca intervenție să poată fi cuprins sub umbrela acestui mandat. Cred că ar fi o opțiune pentru ca să putem uh, rezolva definitiv conflictul cu Al-Shabaab. În ce privește situația din regiunea Sahel, mai ales colegii din Mauritania, Mali, Niger, Chad au spus că vidul um, creat de dispariția lui Gaddafi de pe scena politică este exploatat în clipa de față pentru ca um, anumite grupuri să se înarmeze și că acest vid în ce privește statul de drept la nordul uh, uh, statului Mali și în regiunile învecinate să fie exploatat nefericit pentru ca grupuri înarmate să-și planifice acțiunile sau să se retragă acolo, să depoziteze armele pe care au pus mâna în acele zone și pentru a planifica ă, după aceea acțiuni care să destabilizeze întreaga regiune. Pentru că temerile sunt că aceste grupări au contacte strânse cu Al-Qaeda. Ce considerați dumneavoastră că ar fi necesar să întreprindem pentru ca să nu uh, apară asemenea zone uh, golite de suveranitate statală și care să devină o amenințare pentru regiune? Mulțumesc. Si, monsieur Gualtieri. Mulțumesc, domnul Gualtieri, coordonatorul grupului socialist democrat. Mulțumesc foarte mult uh, domnului uh, ambasador. Domnule ambasador, la Mamra, primul lucru pe care aș dori să-l fac este să îmi exprim uh, acordul cu părerile domnului director general și, în general, să vă mulțumesc tuturor că ați venit aici și că ați vorbit despre acest parteneriat important între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în special în ceea ce privește pacea și securitatea. Am o întrebare pe care doresc să o adresez uh, domnului ambasador. Uh, dar, uh, pornind de la întrebările Uh, puse de colegii mei, uh, am cam primit uh, răspuns, de fapt. Deci am primit o serie întreagă de știri din această regiune și ne-am dat seama că putem să facem și am făcut pași importanți, chiar dacă nu putem să rezolvăm toate aceste lucruri. Cum abordați acest, această situație în cadrul mandatului dumneavoastră în cadrul Uniunii Africane pentru Pace și Securitate? cât și uh, în legătură cu rolul direct al AMISOM. Care este sprijinul pe care îl putem noi da? Uh, ce uh, rol credeți că joacă și trebuie să joace Uniunea Europeană? Ar trebui ca rolul nostru să fie redefinit? Uh, cât de urgentă este problema în acest sens? Și apoi, în general, în ceea ce privește instrumentul de pace pentru Africa. De fapt, asta e o întrebare care se adresează mai mult directorului general Westcott. Avem un parteneriat foarte solid în ceea ce privește resursele, structurile implicate eh, și care trebuie folosite. Se pare că există o serie de mm, aspecte tehnice care trebuie gestionate cu privire la felul în care pot fi folosite fondurile structurale și, de asemenea, prin implicarea altor fonduri și resurse care ar permite sporirea Uh, eficacității în cadrul bugetului european. Uh, se poate conta și pe contribuția instrumentului de stabilitate uh, și pentru că există posibile credite și alocări pentru securitate. Deci, din perspectiva Parlamentului European și având în vedere cât de importante sunt aceste contribuții și scara amplă a utilizării echipamentelor și instrumentelor militare împreună cu colegii africani, E bine, în ce măsură credeți că Parlamentul European poate să ajute la definirea politicii de securitate? Așa, să nu vorbim doar de politica de dezvoltare. Cum putem să ne asigurăm că politica de securitate uh, este legată de această evaluare a situației, în special de uh, aceste studii de impact privind uh, eficacitatea costurilor. Pentru că mie mi se pare că în acest uh, context politic activitățile parteneriatului nostru trebuie să fie deosebit de eficiente. Mulțumesc. Doamna Nicola. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu, în primul rând, să vă felicit pentru prezentarea pe care ați făcut-o aici. Pentru că această temă a colaborării între Uniunea Africană și Uniunea Europeană este uh, în continuare unul dintre subiecte foarte importante pentru ambele părți. Am câteva întrebări referitoare la situația securității în Africa, deoarece, după părerea mea, în diferitele regiuni, situația securității rămâne destul de îngrijorătoare. Somalia este uh, una dintre țările care ne preocupă datorită pirateriei, uh, deoarece pagubele economice pentru toată lumea, pentru Europa, cât și pentru dumneavoastră, uh, rămân importante. De asemenea, nu știu dacă statul somalez are capacitatea de a reacționa, pentru că mă tem că există aici o problemă de statalitate Uh, și cred că din această cauză, în această regiune, există o tendință reală de separare. Am avut ocazia să uh, vorbesc uh, cu reprezentanța ai Somaliland și cred că vor merge pe această cale, și anume aceea de a încerca să uh, separe uh, regiunile, o tendință de altfel care se constată și în restul Africii, dacă uh, constatăm ce s-a întâmplat în Sudan, ca unde, în urma referendumului, cele două state au avut în continuare probleme de statalitate. Așadar, uh, ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu această tendință de fragmentare teritorială în regiune? Și ce părere aveți uh, despre eforturile pe care le face Uniunea Europeană, cât și eforturile dumneavoastră proprii, uh, de a încerca să uh, reduceți efectele acestei piraterii? și capacitatea uh, judiciară rămâne în continuare o problemă pentru că, din nefericire, uh, în ciuda celor stabilite, nu am uh, obținut încă rezultate semnificative. Așadar, ce se poate face și în uh, acest uh, sens, dar ce este deosebit de important pentru toată lumea să existe această capacitate uh, judiciară. Pentru că dacă rămânem la situația de astăzi, mă tem că persoanele care practică pirateria vor continua. Și asta deoarece reacția și răspunsul Uniunii Africane nu este suficient de puternic. Când am fost la Djibouti și am uh, discutat uh, cu reprezentanții și Atalanta, toată lumea a spus că este nevoie de un uh, mandat extins, deci de o extindere a mandatului. Consideră că mandatul ONU nu le permite să dea un răspuns puternic în acea regiune. Deci asta era una dintre chestiuni sau întrebări. Cealaltă se referă la primăvara arabă. Chiar dacă nu îmi place această abordare cu anotimpurile ca la Vivaldi, cred că rezultatele acestei primăveri arabe vor influența colaborarea între Uniunea Africană și Uniunea Europeană. După cum știți, summitul de la Tripoli a stabilit uh, liniile directoare ale colaborării între cele două părți de care am vorbit și am început deja să facem anumite lucruri. Credeți însă că uh, evoluția situației politice în nordul Africii va influența în special regulile de colaborare dintre noi sau uh, vor crea alte priorități în ceea ce privește colaborarea noastră? Mulțumesc! Merci, Monsieur Mulțumesc, domnul Stasni. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că Africa este un continent atât de mare, cu atât de multe probleme, teme de interes. Aș dori să mă adresez cu o întrebare către uh, ambii oaspeți în legătură cu situația din Sudanul de Sud. Uh, cât de uh, satisfăcut sunteți de modul în care evoluează lucrurile aici și ce întrevedeți pentru viitor. Mulțumesc. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc distinșilor uh, membrii ai Parlamentului European pentru setul de întrebări foarte importante, pertinente, adresate. Încep cu întrebările dumneavoastră, domnule președinte. Forțele africane de așteptare sunt o uh, uh, proiect virtual chiar dacă uh, încercăm să punem în uh, aplicare diversele componente ale um, acestei forțe, resursele necesare pentru a putea uh, spori cadența în realizarea acestui proiect. Există cinci brigade, cinci regiuni geografice ale continentului. Trei dintre ele au finalizat exercițiile care trebuie să uh, certifice uh, calitatea lor, de, capacitatea de a se angaja în zonele de conflict. Există încă anumite întârzieri în realizarea unor exerciții. Uh, și am putut organiza și un exercițiu de comandă uh, cu susținerea Uniunii Europene. Acest exercițiu a fost uh, considerat un succes. Cu câteva săptămâni în urmă la Addis Abeba, de asemenea, um, a demarat uh, un alt exercițiu. Um, trei din cinci brigade au participat um, în acțiuni de susținere și menținere a păcii. Bineînțeles că există o serie de provocări în fața noastră, probleme care țin de mobilitatea strategică, um, de asemenea capacități de transport aerian, de transport maritim, Bineînțeles, există și provocări legate de sursele de finanțare, de constrângeri bugetare, de asemenea probleme care in de telecomunicații pe plan uh, continental pentru unitățile care ar putea fi angajate pe uh, teatrul operaiunilor Deci, uh, urmează să fie organizată o reuniune a șefilor de stat major și ministrilor apărării uh, din statele africane, care ar urma să se uh, întrunească anual și care să discute despre operaționalizarea acestei forțe africane de așteptare um, și um, ne vom servi de o metodologie care este foarte productivă în pregătirea acestor activități. La ultima întâlnire a ministrilor de apărare și șefilor de stat major, am discutat că fiecare din această brigadă trebuie să dispună de o capacitate navală pentru a putea să se angajeze și în lupta împotriva pirateriei și Uh, pentru a putea desfășura de asemenea activități care țin mai degrabă de poliția de mediu, uh, pentru că există, din păcate, și deșeuri toxice care sunt deversate în apele teritoriale ale statelor uh, africane de coastă. Deci, ă, la nivelul fiecărei brigăzi există asemenea elemente ă, novatoare care urmează să permită acestei forțe africane de așteptare să ă, intervină în, în misiuni pentru care Africa anterior nu a dispus de instrumente de reacție. Iar în ce privește reprezentanții Uniunii Africane pentru operaționalizarea forței africane de așteptare. Există deja um, persoane care cu un an în urmă au fost nominalizate pentru aceste atribuții, cunosc deja situația din teren, iar pe plan politic, cred că uh, prezența generalului Conate um, indică faptul că acest continent african în ansamblu apreciază tranziția spre democrație și uh, transmiterea uh, pe cale pașnică a puterii profesorului Alfa Conde, care a fost ales șef de stat. De, deci, pentru forța africană de așteptare, Există, sigur, specificități în ceea ce privește operațiile militare, dar este nevoie și de o accelerare a procesului de integrare a continentului, pentru că există forțe armate care provin din diversele state africane, care au cunoscut diverse tipologii de conflicte, și uh, inclusiv uh, conflictele de frontieră au fost specifice. Deci trebuie să uh, existe până la urmă o uh, doctrină care să uh, permită coordonarea acestei forțe africane, pentru că trebuie ca statele vecine să fie considerate ca un aliat, ca o forță amicală care să protejeze în comun împotriva unor pericole comune, cum este și pirateria, și să existe și un respect față de autoritatea constituțională, trebuie să fie profesionalizate din acest punct de vedere forțele pentru apărarea continentală. Deci este vorba despre o dimensiune majoră pe care trebuie să o uh, privim în acest context. Iar în ce privește foaia de parcurs numărul 3, care a fost adoptată de, la reuniunea din octombrie a ministrilor apărării, uh, este menită să operaționalizeze această forță africană de așteptare până în anul 2015 și să uh, rezolve toate problemele. Deci trei brigăzi din cinci în clipa de față sunt deja în uh, stare să se angajeze în misiuni de susținere a păcii. Este deja o evoluție considerabilă și în interiorul fiecărei de asemenea brigăzi există și o forță uh, capabilă să reacționeze rapid și asta ne permite deja să avem și intervenții pe termen scurt și mediu care uh, nu sunt de neglijat, pentru că operaționalizarea înseamnă să găsești uh, și uh, mijloacele adecvate pentru a face față situațiilor specifice și pe termen scurt și mediu vom avea această posibilitate să obținem rezultate pe teren cu această forță africană de așteptare. Somalia a reținut atenția unui uh, număr uh, de intervenții din partea dumneavoastră. Deci, vreau să spun în legătură cu Somalia că există, evident, o provocare majoră pentru Africa, uh, dar ă, de asemenea o provocare pe care Africa o împărtășește împreună cu restul comunității europene. Pentru o perioadă de 20 de ani nu au existat guverne credibile în Somalia și ca atare Somalia a fost un pericol pentru securitatea din zonă și pentru securitatea mondială, având în vedere și uh, Uh, terorismul din zonă, iar milițiile Al-Shabaab uh, sunt afiliate, de fapt, mișcării Al-Qaeda. Ca atare, lupta pentru stabilizarea Somaliei este în același timp o luptă pentru democratizarea Somaliei, pentru reconcilierea din Somalia și pentru relații de bună vecinătate în state, între statele din Hornul Africii, de asemenea pentru combaterea pirateriei. Deci, din perspectivă globală, este limpede că tot ceea ce se întreprinde aici, toate investițiile făcute, care au început cu soldați ugandezi, de pildă, care s-au uh, Uh, asociat mișcării Amisom și a făcut mari sacrificii. Uh, trebuie să știți că uh, au existat 25.000 de mii de soldați care au fost trimiși de către Națiunile Unite în această zonă cu ani în urmă. Dar, de fapt, Amisom a început având o misiune politică și Uh, mii de soldați, de fapt, acționează dintre cei 20 uh, de mii care sunt autorizați să intervină în această regiune. Astăzi dispunem de o viziune clară în ce privește uh, misiunea noastră vizavi de Somalia. Avem o viziune clară în legătură cu acțiunea pe teren, cât se poate de realistă, de realizabilă și există și o interferență între voința politică și acțiunea militară. Și înainte de 20 august anul viitor, cred că vom fi în măsură de a avea în Somalia o nouă Constituție, avem un efort de uh, reconciliere, de a uh, avea elemente Uh, care uh, uh, se vor supune autorității guvernului de tranziție și chiar mișcarea al Shabab este slăbită, sunt de acord cu cei care afirmă acest lucru și uh, Știți că eh, Shabab eh, eh, sunt miliții formate de mulți tineri care sunt debusolați, care caută locuri de muncă, care ar în felul acesta, până la urmă, au cedat tentației din partea uh, celor care recrutau uh, elemente pentru milițiile Shabab. Deci, noi uh, credem că, până la urmă, guvernul rezolvând problemele economice, va reuși într-un fel să contracareze și aceste elemente uh, șabab. Chiar dacă trebuie să recunoaștem că există și un anume fanatism în cadrul acestor miliții. Și sunt uh, de uh, aceeași părere cu domnul Galer că există un curent în cadrul milițiilor Shabab care Uh, sunt uh, apropiate de Al-Qaeda și, de asemenea, elemente care uh, au mai degrabă obiective de tip naționalist, nu internaționalist. Um, și, um, deci, acești doi conducători, inclusiv între ei au opinii contradictorii. Situația economică. Shababul a pierdut uh, controlul asupra pieței centrale din Mogadishu uh, și, uh, de asemenea, în felul acesta, asupra unor surse de finanțare. Shababul a fost până la urmă îndepărtat din zonele de aglomerare a populației din capitala Mogadishu și uh, este de asemenea clar că anumite surse de uh, finanțare uh, au secătuit. În ce privește mandatul AMISOM, vreau să spun că doctrina Uniunii Africane dorește ca AMISOM să susțină pacea Asta înseamnă că pot interveni uh, în acele situații în care uh, nu uh, trebuie menținută pacea, contrar strategiei Națiunilor Unite, care au um, mai degrabă atribuții de menținere a păcii. Iar în ce privește situația din Darfur din 2004, acolo uh, Amisom uh, a acționat înainte ca noi să ajungem la acordul de la Djibouti. Uh, deci, în ce privește această formulă diplomatică de susținere a păcii, suntem într-o situație în care AMISOM are uh, misiunea de aplicare uh, a păcii prin uh, recurgere la forță. Sigur că există aici ușoare diferențe de interpretare prin uh, acțiune legitimă de apărare, de recurgere a forței, dar mandatul esențial uh, al AMISOM l-am descris deja. Dacă AMISOM nu și-ar fi uh, asociat eforturile uh, forțelor uh, autorizate ale guvernului de tranziție pentru a elibera capitala de milițiile Al-Shabaab, acest lucru nu s-ar fi putut realiza. Astăzi, uh, situația de pe teren a evoluat uh, și datorită uh, forțelor keniene care au intervenit și care conduc anum- operații militare importante în regiunea de Gedo și Juba. Și eh, probabil că eh, orașul Kismayu eh, va putea să fie în felul acesta eliberat de elementele al Shabab. Deci, probabil că Uh, situația din Somalia uh, uh, va cunoaște o turnură capitală dacă și acest focar va putea să fie înlăturat. Și um, în felul acesta și um, Amisom va putea să se alăture. Este clar că una din uh, opțiunile noastre va fi să integrăm forțele keniene în AMISOM, uh, pentru că uh, și statele vecine își rezervă acest drept și beneficiază de susținerea Uniunii Africane pentru a putea desfășura operații ad hoc pentru a susține forțele guvernului somalez de tranziție uh, și uh, Amisomul. Uh, deci această configurare politică se conturează în clipa de față și șefii de stat major sunt pe cale să realizeze o nouă concepție operațională de intervenție. Noi colaborăm strâns cu Națiunile Unite pentru ca în săptămânile următoare, dacă nu chiar în zilele următoare, să putem prezenta acest Uh, nou concept operațional um, pentru ca um, pachetul de acțiuni de susținere logistică sub uh, egida Națiunilor Unite să fie ajustat acestor realități de pe teren. Este o evoluție foarte importantă care permite să acordăm o șansă uh, configurării foii de parcurs din punct de vedere al realităților politice modificate în uh, tranziția spre democrație și trebuie să ținem seama și dimensiunea umanitară, pentru că, din păcate, un mare număr de cetățeni somalezi sunt privați de asistență umanitară pentru că trăiesc în regiuni care încă sunt uh, controlate de milițiile al Shabab Și uh, este important să fie eliberați de această situație de captivitate în uh, mâinile uh, al-Shabaab. Pentru ca Somalia să cunoască un proces de pacificare în cadrul procesului de reconciliere și de garantarea dreptului pentru toți somalienii de a participa somalezii pentru a participa la viața politică. Iar eh, în ce privește aspectele legate de piraterie, cred că este clar că este importanța acestor dispozitive militare maritime care sunt desfășurate în această zonă, în este vorba despre a desfășura o acțiune dublă a poliției în această zonă de coastă și, de asemenea, um, de a acționa inclusiv pe plan militar, pentru că există două, trei baze în Somalia cunoscute ca fiind focare ale pirateriei deci va trebui să avem o nouă concepție de uh, operație, uh, operațiuni militare în această zonă pentru a putea să înlăturăm și aceste focare care uh, împiedică normalizarea și stabilizarea situației în zonă. Credem așadar că în ceea ce privește pirateria a venit uh, momentul să abordăm această chestiune pe pământ adică pe teritoriul terestru al uh, Somaliei. Pe de altă parte, credem că trebuie să încurajăm Atalanta să stabilească niște relații directe cu Amisom și chiar uh, în sens uh, descurajator faptul că există această misiune, există elicoptere Atalanta care din când în când pot survola pozițiile Amisom, transmite uh, el însuși un mesaj foarte puternic uh, piraților, cum că comunitatea internațională este unită în această confruntare internațională cu cele două uh, epidemii, ca să spunem, care sunt terorismul și pirateria. Acest lucru trebuie să se traducă de altfel printr-un efort concertat de uh, punere pe picioare a embargoului declarat de embargoul privind armele declarat de Consiliul de Securitate al ONU cu capacitățile chiar pe care le avem astăzi, putem să trecem la aplicarea acestui embargo putem să, particip, să participăm la reducerea uh, armelor prin intermediul uh, aeroportului. Este așadar important să avem această viziune de ansamblu și să ne coordonăm mai bine și să maximizăm uh, impactul uh, dispozitivelor de care dispunem la ora actuală la locul respectiv. Cât privește măsurile judiciare, cât privește pirateria, și aici credem că a venit într-adevăr momentul uh, să uh, construim uh, tribunale și închisori pe teritoriul Somaliei, pentru că ne-ar uh, costa foarte mult să, să continuăm să facem acorduri cu Kenya, să uh, mergem în insulele Seychelles, așa cum facem, am făcut până acum. În fine, e ok, dar totuși nu sunt decât niște soluții uh, ad hoc cu consecințe limitate în timp. Trebuie așadar ca somalezii să fie judecați în Somalia pe baza legii somaleze, și uh, asta de îndată ce vor uh, reuși să-și uh, facă acest lucru în Somalia. Asta înseamnă să reconstruim aparatul judecătoresc în Somalia și să dotăm această țară cu penitenciare. Contribuim în felul acesta la construirea statului somalez de mâine. Asta este perspectiva de ansamblu cu atât mai mult cu cât dincolo de Mogadishu, care este eliberat uh, practic astăzi, 80%, deci există în alte regiuni posibilitățile uh, și uh, vorbesc și de regiunile centrale ale Somaliei aici, în Gelgadut, care au fost total refractare la prezența acestora. E vorba de regiunea în care milițiile al-Shabaab Uh, există, dar există acolo și aeroporturi și piste care pot fi reabilitate pentru a putea construi tribunale și închisori, reglementând în felul acesta problemele pe care le avem cu Somalia, somalizând, dacă pot să zic așa, uh, soluțiile și în ceea ce privește pledăm tot timpul pentru ca Atalanta să devină într-adevăr un element de consolidare a MISOM prin intermediul contactelor operaționale directe. Aș mai adăuga că uh, în ceea ce privește Somalia, summitul Uniunii Africare a cerut în anumitate Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite două lucruri. O blocadă maritimă Eh, se spune că blocus în franceză e mai puternic decât blocadă, pentru că înseamnă un control sistematic al tuturor navelor care intră și ies din Chizmaiu. Și în al doilea rând, și nu în sens pe care l-am cunoscut eh, curând, eh, deci zona de supraveghere aeriană înseamnă în sensul că nu poate să aibă loc niciun zbor neautorizat care putea să transporte arme sau teroriști în Somalia, fără ca guvernul sau Amisom să poată controla cargoul sau persoanele transportate din aceste avioane. Deci Consiliul de Securitate încă nu a dat efect ale acestei solicitări ale Uniunii Africane, dar pot deja să vă spun că forțele keniene care se află în Somalia au decis ca aeroportul Abaedoa care de curând a primit avioane pentru Al-Shabaab dotate cu muniție, să uh, aplice deci, această interzicere de aterizare pentru orice avion neautorizat. Deci, iată o serie întreagă de acțiuni și de măsuri pe care le putem continua, cum evident, dând dovadă și de oarecare creativitate. Cred că uh, putem uh, considera că, într-adevăr, situația actuală reprezintă uh, un uh, progres important și are și un potențial mare de progres în viitor. Acum, în ceea ce privește acea fragmentare, după cum știți, Uniunea Africană și organizația sa de vârf se bazează pe principiul intangibilității frontierelor Uh, care uh, a rămas din perioada obținerii independenței în țările africane. Așadar, problema uh, Sudanului de Sud este o excepție la această regulă. Summitul șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Africane a adoptat o decizie solemnă și asta s-a întâmplat în ianuarie 2011 în care a salutat referendumul și a arătat foarte clar că pentru Africa principiul autodeterminării nu trebuie, nu ar trebui să se aplice decât teritoriilor care figurează pe lista teritoriilor neautonome ale adunării generale a ONU. Adică, în Africa astăzi, numai vocation à son droit Aceste teritorii pot să-și exercite uh, principiile, um, competențele de independență. Deci, fragmentarea este evident la opusul integrării și orice proiect uh, mobilizator al continentului african se îndreaptă spre integrare. Din această cauză, de altfel, atunci când s-a negociat acordul global de pace, toate părțile au convenit uh, să lucreze pentru ca această uniune să fie uh, cât mai atractivă. Sigur că existau multe dificultăți uh, și multe probleme, dar toate, toate părțile au dorit să facă acest lucru, așa anume să facă ca această Uniune Africană să fie cât mai atractivă. Da, poporul uh, suveran, iată, a decis să meargă pe calea independenței uh, în procent de 80%. Uh, deci voința poporului a triumfat. În același timp și pentru a reduce eventualele efecte atunci, eventuale și acum reale ale fragmentării, uh, S-a subliniat atunci că, în cazul în care ar prevala independența, trebuie să facem totul pentru ca uh, să existe două state viabile, nord și sud, care să trăiască pașnic alături și care, în măsura posibilului, să poată organiza complementarități și sinergii. Sigur că asta este o provocare astăzi, pentru că există foarte multe probleme care se pun acolo uh, și grupul de lucru uh, încearcă să vadă cu mult curaj ce soluții se pot aduce aici. Africa și comunitatea internațională, după părerea mea, trebuie uh, să poată să se plaseze în acest cadru când trebuie să abordăm acum, în ziua de astăzi, problemele Somaliei. Uh, Trebuie să profităm de faptul că în aproape toate țările africane în care se pun probleme, provocarea este legată de felul în care trebuie să armonizăm unitatea în diversitate. Deci această dezbatere este foarte fierbinte și prezentă și democrația pluralistă este de fapt cheia sau una dintre cheia care ne permite să mergem spre respectul unității respectând diversitatea. Structurile constituționale pe care le cunoaștem cu, cu toții, federații, confederații, pot și ele să permită preluarea acestor particularități, uh, special în Somalia, cu uh, Somaliland și Puntland, care au anumite, anumite niveluri de dezvoltare uh, și care nu au cunoscut nivelul de securitate în întreaga regiune. Deci am putea găsi în acest fel niște soluții. Și din această cauză, Uh, această acțiune de elaborare a Constituției somaleze cu participarea tuturor și aici, din nefericire, în uh, septembrie nu toată lumea era prezentă la, uh, la Mogadishu, nu erau toate părțile reprezentate. Ei bine, toate aceste regiuni vor putea participa astfel încât Constituția care va fi convenită pe baza cetățeniei, egalității cetățenilor somalezi, va adopta niște mecanisme care să permită tuturor regiunilor să se simtă în largul lor în cadrul unei Somalii care ar pune la oaltă și cerul și pământul și ar oferi tuturor cetățenilor săi un viitor mai bun decât îl oferă la ora actuală. De... Și în fine, cred că trebuie să mai spun câteva cuvinte despre Sahel și despre primăvara arabă. Încep cu Sahelul. În cadrul Uniunii Africane ne bucurăm foarte mult de faptul că statele din această regiune s-au organizat, că au creat și au ajuns să aibă o imagine foarte clară și foarte bine orientată spre conlucrare pe baza unei percepții comune a pericolor și amenințărilor. Ne mai felicităm și de faptul că Uniunea Europeană a creat uh, Uh, un cadru strategic pentru securitate și pentru dezvoltare în Sahel. Un număr uh, important de acțiuni comune, interacțiuni au loc, inclusiv în cadrul grupului de lucru, care a uh, rezultat din Forumul Mondial și credem că astăzi, mai mult decât oricând în trecut, problemele Sahelului sunt foarte bine identificate și puse. Și atunci când o problemă e bine pusă, Uh, evident că mm, putem gândi uh, soluțiile și remediile mai ușor. Deci, la nivelul Uniunii Africane și în cadrul dispozitivului nostru de, de combatere a terorismului, dorim să ne aducem uh, participarea la acest uh, efort. Este vorba așadar de o cooperare consolidată, așa cum se întâmplă în cealaltă parte a uh, Africii, unde se combate aera care reprezintă amândouă două, eu știu, două exemple foarte demonstrative despre felul în care Africa poate să colaboreze cu diversi actori regionali și internaționali pentru a elimina nu numai uh, efectele, ci și mai ales a cauzelor uh, profunde. E adevărat că Libia în ultimele luni Uh, a fost, uh, să zic, un uh, arsenal sub cerul liber și că, din nefericire, foarte multe arme de toate calibrele și de um, niveluri diferite de, de sofisticare s-au găsit pur și simplu în natură, ca să zic așa, pe această autostradă a tuturor pericolelor Ă, tot, ă, toate tipurile de trafic de arme care, și de alte feluri care se dezvoltă acolo, e bine, ă, suntem hotărâți să lucrăm împreună cu la autorități libiene, cât și cu toate țările vecine, cât și cu comunitatea internațională și diversele organizații internaționale specializate în controlul armelor, pentru a organiza uh, o bună colaborare menită să strângă aceste arme și să împiedice uh, utilizarea lor pentru sporirea instabilității în regiune. Suntem în contact cu Națiunile Unite, cu Liga Statelor Arabe și cu autoritățile din toate țările învecinate pe această temă, care ni se pare esențială pentru stabilitate. Spațiul mediteranean și Sahelul uh, sunt uh, evident direct vizate. Și în fine, primăvara arabă, aici o să fiu subcint, deoarece este uh, discutabilă această formulă, într-adevăr, pe care a popularizat-o mass media, primăvara arabă, această concept. Cred că, de fapt, trebuie să explicăm mai bine acest concept și acest fenomen. Nu știu dacă vor apărea niște implicații neapărat uh, asupra regulilor esențiale ale partenerului strategic între Africa și Uniunea Europeană, uh, dar uh, asupra preocupărilor de moment cu privire la felul în care putem conlucra în sensul că progresele democrației ar trebui să reprezinte întotdeauna o bază pozitivă pentru a putea progresa în atingerea obiectivelor comune. cât privește Sudanul de Sud uh, se confruntă nu, cu această provocare a, a independenței. Uh, și aici trebuie să rezolve o serie de probleme și aspecte și dificultăți pendinte care uh, în fine, la ora actuală nu au făcut mari progrese, cum e problema petrolului. Deocamdată nu există decât un singur debușeu în nord pentru Sudan și uh, în uh, spiritul principiului existenței acestor două state viabile trebuie să ajungem uh, să găsim o soluție optimă astfel încât cele două state să-și dea seama că interesul lor comun și major este să colaboreze. Pentru a asigura și viața politică instituționalizată astfel încât niciunul din niciunul dintre cele două state să nu susțină o poziție armată din, cel, din celălalt. Deci problemele care se pun în special în uh, provinciile din sud. Republica Democratică Congo, și după cum știți, ieri au avut loc uh, alegerile. Uh, vor continua unii să voteze și astăzi, pentru că nu au putut să o facă ieri dar cred că totuși uh, aspectele cel mai negative, răul cel mai mare a fost uh, evitat, uh, evitat. Testul va fi astăzi acceptarea rezultatelor alegerilor prezidențiale și legislative și odată ce rezultatele vor fi anunțate, vom ști, suntem și noi la fața locului, avem și observatori, și avem acel grup al înțelepților care s-a deplasat acolo de vreo două ori pentru a uh, încerca o pedagogie a împărcării și a acceptării rezultatelor sufragiului popular. Și președintele a fost acolo și e foarte clar că succesul procesului democratic uh, va avea uh, un impact asupra zonelor învecinate și asupra întregului continent chiar dacă procesul ar trebui, eu știu, probabil să prezinte și niște puncte semnificative, special în ce privește administrația, tendința uh, este de a merge pe această cale și sperăm într-adevăr că rezultatele, oricare vor fi ele, vor fi acceptate de toate părțile implicate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Foarte pe scurt, dacă dorește și domnul director general să intervină. Um. Mulțumesc. Cinci puncte aș vrea să subliniez subliniez. În primul rând, uh, întrebarea adresată de domnul Goltier în ceea ce privește resursele. Într-adevăr, uh, folosim deja instrumentul pentru stabilitate în uh, multe situații în care trebuie să oferim sprijin rapid și sau dacă există situații pentru care nu găsim finanțare care cade sub incidența unor cadre uh, legislative uh, bine stabilite. Și atunci, într-adevăr, uh, oferim sprijin uh, din uh, Fondul uh, European pentru Dezvoltare, pentru că, într-adevăr, de aici pot fi oferite resurse, așa încât o parte a obiectivului nostru este să se folosească fonduri din acest Fond European pentru Dezvoltare pentru a oferi asistența. În al doilea rând, în ceea ce privește Somalia, este adevărat, există un risc și anume ca intervenția externă să ajute al Shabaab pentru a introduce o filozofie naționalistă în uh, acțiunile de la fața locului. De aceea încurajez la prudență mare referitoare la modul în care este oferit ajutorul uh, guvernelor federale tranzitorii, astfel încât acest risc să nu se concretizeze. Este cât se poate de clar că Al-Shabaab rămâne foarte periculos. Agen- doar anumite agenții de uh, susținere, uh, doar anumitor agenții de susținere li s-a permis să ofere asistență și sprijin în această zonă. Deci, uh, continuă în continuare să dovedească o, să arate, să prezinte o desconsiderare oarbă. De aceea, în continuare căutăm o soluție politică care să ne permită să oferim asistență persoanelor care mor de foame în regiunea respectivă. În ceea ce privește pirateria, s-au făcut multe lucruri până acum. Suntem pe cale de a finaliza negocierile cu Mauriția și Tanzania, astfel încât uh, pirații să fie aduși în justiție oriunde s-ar afla. În al doilea rând, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul comisar în ceea ce privește importanța operațiunii Atalanta și faptul că aceasta trebuie să se desfășoare în armonie cu celelalte forțe desfășurate acolo. Pentru că soluția pentru piraterie este la sol și nu pe mare. Însă trebuie să menținem în continuare operațiunile maritime, operațiunile navale și ele au fost uh, încurunate de succes, pentru că au existat niște pentru că numărul de atacuri uh, încoronate cu succes asupra uh, vaselor a scăzut. Deci, înregistrăm progrese pe această cale, însă știm că aceasta nu este o soluție permanentă. Acesta este unul dintre motivele pentru care ministrii de externe ai Uniunii Europene au căzut de acord asupra uh, uh, unui reprezentant al Uniunii Europene uh, pentru Cornul Africii care să ajute uh, comunitățile internaționale de a aborda aceste probleme. De asemenea, și aspectul financiar este important și trebuie să ne concentrăm mai mult asupra obținerii unor soluții politice echilibrate care să permită Somaliei să se dezvolte. Și, într-adevăr, uh, sunt de acord cu punctele exprimate de domnul comisar și anume că trebuie să sprijinim integrarea și nu dezintegrarea. Uniunea Europeană are această abordare. Trebuie să găsim însă o structură în care toată lumea să se simtă confortabil și să oferim sprijinul necesar. În al treilea rând, în ceea ce privește Sudanul de Sud, sunt optimist. Cred că există o șansă bună de a obține două state viabile decât unul mai puțin viabil, însă sunt multe probleme care trebuie rezolvate și ambele părți, ambele regiuni și nordul și sudul trebuie să dorească să găsească soluții pașnice la acest conflict. Ambele părți trebuie să știe până una alta că războiul nu duce la o soluție finală. Trebuie să vorbească între ele, să rezolve situațiile frontaliere și toate celelalte situații conflictuale care există. Iar noi sprijinim toate eforturile care se fac pentru a se obține această soluție pașnică. În al patrulea rând, în ceea ce privește Again, our approach is... DRC-ul, abordarea noastră este aceeași subliniată și de domnul comisar la Mamrea. Dacă am învățat ceva în urma primăverii arabe, este că nu are niciun sens să uh, grăbim alegerile. Domnul Mubarak a căzut după ce a obținut 98% uh, din procente la alegeri, pentru că până la urmă nimeni nu le-a recunoscut ca fiind valabile. De aceea, alegerile aranjate nu duc la stabilitate politică. Și nici puterea uh, nu este una de durată dacă insisti în a-ți omorâ proprii cetățeni. Uh, de aceea sper că toate țările care uh, organizează alegeri ieri, azi și mâine în toată Africa învață ceva și au învățat ceva uh, din aceste experiențe din Africa de Nord. Și după cum a spus domnul comisar, important este ca procesul să fie clar, astfel încât uh, oamenii să accepte rezultatul. Și din acest motiv, eu am fost personal foarte dezamăgit de boicotul uh, recent al celei de-a doua runde uh, de alegeri din Libia, alegeri boicotate de către opoziție. Nu acesta este modul în care trebuie procedat. Oamenilor trebuie să li se arate că procesul este corect, trebuie să fie un uh, proces transparent. În uh, coasta de Fildeș, de exemplu, în Cotivoar, uh, a fost foarte clar rezultatul alegerilor și nu a fost niciun motiv de a se respinge acesta, pentru că comunitatea internațională, țările vecine nu ar fi acceptat altceva. Deci, Acestea sunt niște lecții foarte importante care trebuie să fie învățate. În ceea ce privește Sahelul, nu voi spune mare lucru, pentru că colegul meu uh, este uh, colegul meu care a, s-a deplasat în regiune, este alături de noi și vă va spune el câteva cuvinte. Însă vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii care a fost unul foarte util pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră. Director general, mulțumesc foarte mult, domnule director general, domnule ambasador. Bineînțeles că Eh, rămânem deschiși colaborării cu dumneavoastră și eh, sperăm să putem continua cooperarea cu comisia dumneavoastră. Vom face o pauză de două minute înainte de a trece la următorul subiect care este dedicat regiunii Sahel. Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Merci. Stimați colegi, ne vom relua lucrările. Vă rog să luați loc. Această a doua parte a ședinței noastre este de asemenea consacrată Africii și este vorba despre zona Sahel care în ultimele zile a cunoscut uh, și evoluții tragice, pentru că patru cetățeni europeni au fost răpiți, unul dintre ei a fost ucis în Mali și constatăm, din păcate, cu fiecare zi care trece, situația reală, amenințarea teroristă care continuă în această regiune, este o regiune în legătură cu care ne punem multe întrebări, având în vedere și uh, evoluțiile uh, din Libia și traficul intens de arme între granița de sud a Libiei și regiunea saheliană. Pe 21 martie Anul acesta Consiliul a adoptat o strategie pentru zona Sahel. Există patru idei forță care structurează practic proiectele legate de această regiune. Deci, de fapt, sta, regiunea este um, nedisociabilă în ce privește interesele noastre. Uh, și uh, domnii Kerkov și domnul uh, López Blanco vor vorbi despre asta. Cooperarea regională trebuie consolidată în această regiune. Vedem uh, că progresele care au fost înregistrate sunt mai degrabă de natură cosmetică. Trebuie, de fapt, aprofundate relațiile cu statele din zonă. Bineînțeles, și consolidarea capacității statelor din această regiune, justiția, controlul frontierelor, consolidarea poliției și de asemenea armatei din aceste state. Și după aceea există și o parte care revine, o sarcină care revine Uniunii Europene pentru a însoți evoluțiile pozitive în această zonă articularea dintre e, eh, securitate și dezvoltare democratică în jură. Gilles de Kerchove este coordonator al Uniunii Europene al luptei împotriva terorismului și care ne informează cu regularitate despre evoluțiile din această regiune, despre percepția Uniunii Europene în legătură cu amenințarea teroristă din această regiune și de, de asemenea domnul uh, Sergeni, care îl însoțește pe domnul Lopez Blanco, director al Serviciului European de Acțiune Externă, care din păcate însă astăzi nu poate să participe la întâlnirea noastră. Dar Dumneavoastră aveți o bună expertiză în ce privește evoluțiile din regiunea uh, saheliană. Îi voi da uh, cuvântul uh, întâi domnului de Kerkov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Găsesc că schimburile pe care le avem cu regularitate sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să existe o informare cât mai transparentă în legătură cu ceea ce poate face Uniunea Europeană. Voi aborda situația și strategia în zona Sahel. Există câteva noi evoluții la care ați făcut referire și dumneavoastră și după aceea modul în care Uniunea Europeană ține seama de aceste evoluții. Ați spus că în martie ministrii de afaceri externe au adoptat o nouă strategie pentru regiunea Sahel și care este într-adevăr ă, nouă pentru că încercăm să ne conjugăm abordările legate de ă, securitate și dezvoltare, ținând seama de specificitatea situației din teritoriu. Și acord o mare importanță acestor aspecte, pentru că dacă dorim să ne implicăm Sahel, um, trebuie să ne gândim și la experiența pe care am uh, dobândit-o din acest punct de vedere uh, pe plan uh, mondial și există mai multe axe de acțiune. Începând cu luna septembrie, Uniunea Europeană um, a revenit în această zonă a lumii, asumându-și un leadership în cadrul comunității internaționale. Și consideră că această strategie este o bună ilustrare a ceea ce așteptăm noi din partea Serviciului de Acțiune Externă de a mobiliza toate instrumentele de care spune Uniunea Europeană, statele membre, dar și comunitatea internațională. Deci este un mesaj pozitiv. Există uh, 400 de milioane de uh, oameni în această zonă și este vorba de uh, o sută cincizeci de milioane de euro care uh, au fost mobilizați deja pentru a angaja în această zonă. Este vorba despre o strategie care a fost adoptată în martie, dar în clipa de față urmează să fie aplicate diverse programe. Uh, comisarul Piebalgs uh, s-a deplasat în Niger și uh, a discutat acolo despre aspecte care țin de uh, statul de drept, de justiție, de susținerea societății civile. Este vorba de 12 milioane de euro care urmează să fie investite acolo. Iar în ce privește uh, siguranța, securitatea, stabilitatea. Este vorba de asemenea de 30 de milioane de euro care urmează să fie investite, 6,7 milioane de euro pentru Mali, Mauritania, Niger și aici este de asemenea un proces de democratizare în curs. Este vorba despre un program care să îmbunătățească uh, situația pe plan informatic, de asemenea activitatea în magistraților, a forțelor de ordine și de coordonare interministerială pentru gestionarea situațiilor de criză. Interesantă este ideea de a crea uh, un colegiu în zona aceasta sahariană de securitate pentru a uni toate forțele care au atribuții de securitate în regiunea Sahelului pentru um, pentru a uh, construi o ierarhie care să permită o bună cooperare între aceste forțe. Acest colegiu urmează să fie uh, creat în clipa de față și care uh, uh, va putea să susțină și alte acțiuni europene care va putea să contribuie la formarea celor care vor avea competențe în domeniul securității, dar de asemenea în elaborarea unei doctrine de gestionare a situației din regiune. Deci ă, este vorba aici inclusiv de o fuziune a serviciilor de informații și ă, voi vorbi despre trei aspecte principale consecințe a ceea ce s a întâmplat în ă, libia și după aceea de asemenea situația care este o consecință a primăverii arabe în întreaga regiune este vorba despre, faptul că arme de diverse calibre, explozibili, uh, au ajuns și în uh, mâinile unor forțe uh, care pot să desfășoare acțiuni ostile. Este vorba despre adevărate arsenale um, uh, este important pentru noi să știm care este amploarea, volumul acestor arsenale care pot să destabilizeze regiunea. Deci, deci trebuie dezarmate milițiile și uh, e vorba de a lua măsuri împotriva grupurilor criminale care de asemenea pot să vândă aceste arme. Fenomen care... Celălalt fenomen care ne frământă se leagă ce se întâmplă cu lucrătorii, șomerii, foștii, foștii combatanți, în special care revin în Chad, în, Mali și în Niger, cu consecințe foarte importante pentru aceste țări, în special Nigeria, care trebuie să absorbă între 200.000 și 250.000 de astfel de persoane. Deci o provocare uriașă și care riscă să dezechilibreze foarte tare acest echilibru fragil, în special în nordul Nigerului. Deci asta e prima provocare. Al doilea, ACMI. ACMI s-a întărit uh, foarte clar în ultimii ani Eh, deci există o tendință de africanizare a ACMI. Este vorba de un eh, grup algerian care s-a transformat și care era în dificultate și care prin aderarea la filozofia sa, eh, dând o franciză, ACMI a putut să-și regăsească logica. Desigur, cadrele continuă să rămână în mare parte algeriene, dar aceștia uh, rămân uh, uh, oarecum independenți față de liderii Al-Qaeda din Pakistan. A doua tendință care ne preocupă este aceea că în zonele în care statul a dispărut, oamenii se află într-o situație foarte dificile și armata de multe ori oferă uh, Uh, servicii sociale în sensul că atrag uh, adeziunea populațiilor locale pentru că uh, colaborează și cu această populație în supraveghere directă sau indirectă. Și în al treilea rând există o o transformare a armatei în organizație pur criminale, după modelul FARC, E vorba de proliferarea tipurilor diverse de trafic, Ehm, bani care se strâng din uh, traficul de droguri și mai departe. Zonele în care au fost uh, combatanți nu mai există în aceeași măsură pentru că ei s-au răspândit în spațiul geografic, uh, geografic, dar ne mai preocupă și legătura care pare să se stabilească cu Al-Shabaab, de exemplu, și cu alte uh, grupuri teroriste. Da, îmi vorbesc de un uh, grup din nordul uh, Nigeriei, o să fiu mai explicit uh, uh săptămâna trecută. Uh, am și fost acolo și o să pot vă dau mai multe de detalii. Deci este vorba de un grup care s-a dezvoltat în ultimii 10 ani în nordul Nigeriei, în provinciile din nord-est, de fapt, în Borno și Iobe și care este un grup gen taliban din nigerian care încearcă să purifice islamul ca să revină la aplicare foarte strictă a legii Sharia care și sigur că situația este foarte complexă. O serie de militanți a fost folosiți de către oamenii politici locali în procesele electorale și alții, ca să-și obțină finanțarea, au căzut în criminalitatea obișnuită. Acest lucru se întâmplă într-un context de mare sărăcie și o puternică degradare a mediului cu granițe poroase cu vecinii, cu Ceadul, Nigerul și Camerunul, și o incapacitate, ca să spunem așa, a statelor, așa cum vedem în general în Sahel. Și în aceste ultime luni au câștigat practic putere și aderare, atât prin modul de operare uh, recunoscute în această zonă a Africii. Deci prin uh, mimetism, uh, așa cum ziceam, imită modul de operare al Qaeda. Deci și au format, au fost formați în acest tip siune, în ACMI și au început să vizeze organismele internaționale și uh, Uh, atentatul uh, în care a avut ca rezultat 26 de, de morți uh, împotriva unei clădiri a Națiunilor Unite, cât și a unei forțelor de poliție din Nigeria, demonstrează această sporire. Deci avem trei fenomene uh, Uh, care ne vizează în multe privințe și care ne aduc în situația să ne actualizăm strategia noastră privind Sahelul, care a fost adoptată în martie uh, și care, sigur, făcea trimitere la aceste fenomene, dar care între timp s-au intensificat. De aceea dorim să mobilizăm noi mijloace analizăm uh, reacțiile noastre. Consecințele crizei libiene asupra uh, politicii privind armele. Ei bine, aici uh, Eh, colaborăm eh, foarte strâns cu colegii americani care foarte cum, repede după eliberarea orașului Tripoli au trimis eh, experți, echipe specializate la fața locului ca să identifice rachetele, misile și pentru ca să situeze exact depozitele de armament și să asigură strângerea și distrugerea acestora. Iarăși suntem într-o colaborare foarte strânsă cu Națiunile Unite, pentru că în cadrul repartizării sarcinilor pentru reconstrucția Libiei, Uniunea Europeană are sarcina de a controla și gestiona frontierele externe, societatea civilă eh, și asigura mijloacele de reintegrare. Eh, experții de la Serviciul European de Acțiune Externă sunt pe care să analizeze modul în care Uniunea Europeană poate să contribuie prin trimiterea de experți, mobilizarea instrumentului de stabilitate eh, și așa mai departe. Aceste aspecte au fost eh, subliniate de către autoritățile libiene, prin urmare, Uniunea Europeană, după cum știți, dorește să sprijine în aceste sensuri. Cât privește Sahelul, și aici cred că Colegul meu o să zică mai multe. Aici am uh, încercat să depășim uh, aspectul pe termen scurt al uh, acestui proces de stabilizate. E vorba de un pachet în jur de 9 milioane care va fi mobilizat probabil prin ianuarie pentru a-i ajuta pe acești oameni să pună pe picioare un plan de securitate și dezvoltare pentru nordul Nigerului și pentru și în special pentru a lua măsuri pe termen scurt pentru a ajuta reintegrarea uh, foștilor combatanți, pentru a uh, realiza această poliție municipală în care vor fi reintegrați acești combatanți. Deci acțiuni de, de minare de, de, uh, și alte acțiuni economice care stare să, să, să absoarbă acest număr mare de oameni de peste 200 de mii. Cât privește Sahelul, în ultimele luni a avut loc nenumărate întâlniri internaționale care ne-au permis și să explicăm strategia Uniunii Europene pe de o parte și să construim niște coaliții. În cadrul Uniunii avem o inițiativă foarte utilă a fostului ministru de interne al Spaniei de a uh, reuni miniștrii din uh, statele cele mai populate la Madrid uh, pentru a-i mobiliza pe miniștrii de interne să susțină ceea ce fac miniștrii de externe. de Justiție. Deci vorbim de Ministerul de Interne, vorbim de Ministerul de Justiție, care trebuie să se mobilizeze, să trimite experți, să găsească buni experți europeni ca să-i trimite. Deci o inițiativă excelentă. A mai fost o conferință la Alger, Uh, la inițiativa uh, Algeriei, Mali, Nigerului și Mauritaniei. La începutul lui septembrie am participat și eu acolo, împreună cu colegul meu uh, Lopez Blanco, și care a fost, de fapt, prima mare întâlnire internațională a țărilor din această regiune și în care ele, practic, s-au deschis către comunitatea internațională pentru a vedea, într-adevăr, ce putem face cu toți împreună. Un semn foarte bun și eu, care particip la această acțiune de vreo trei luni, pot să vă asigur că nu aveau această atitudine deschisă. Algeria era foarte reticentă cu privire la participarea directă sau indirectă a Uniunii Europene la indiferent ce se întâmplă în Sahel. Prin urmare, avem acum această deschidere. Apoi, iată că patru țări, patru guverne, iată, lucrau, doreau să lucreze împreună să rezolve o problemă, pe când acum doi ani neîncrederea, să spunem, între ele era extrem de puternică. Acest lucru se datorează așadar în mare parte uh, numirii ministrului Maiga ca ministru de externe al Mali uh, și care încearcă să reconstruiască această, aceste relații de încredere între cele patru țări și iată că rezultatele sunt deja pozitive. După cum știți, fiindcă am mai spus deja, am încercat să creăm niște instrumente uh, regionale, SEMOC, care este un uh, stat major menit să conducă operațiunile comune, uh, apoi fel care este un fel de nod, de, o, de platformă de, de informare. Eh, și sigur că la întrebarea dumneavoastră merge sau nu merge, eh, deocamdată vreau să vă spun că e mai mult pe hârtie. Ofițerii de stat eh, major încă nu, respectiv nu au coordonat încă nicio operațiune pe teren. La operațiunile conduse în ultimii luni s-au făcut mai ales la inițiativa Mauritaniei, care a condus mobilizarea forțelor militare, asociație cu Mali în parte. Prin urmare, noi, Uniunea Europeană, dorim și sper că acest lucru va fi discutat uh, în 15, peste 15 zile când miniștrii de, de externe din aceste uh, pe 8 decembrie se vor întâlni la, la Bruxelles uh, și cred că poate și comisia noastră permanentă va putea să participe pentru că vor putea să explice demersul lor și sper că Uh, și eu, de fapt, uh, încerc să contribui uh, pentru a vedea felul în care Uniunea Europeană poate să ajute acest EMOC, acest stat major, pe baza expertizei și competențelor naționale pentru ca această structură să devină eficace și efectivă. Având în vedere evoluția riscurilor pe care le-am menționat, s-a luat decizia de a extinde colaborarea acestor țări și pe, pentru a include Chadul, Senegalul, Burkina Faso și Nigeria lucru foarte bun și o să revin la treaba asta imediat ca să vă spun uh, ce am uh, văzut în vizita mea în Nigeria. Deci uh, trebuie să ne așteptăm la mm, o colaborare extinsă la aceste țări. Cea de-a treia întâlnire internațională s-a vorbit despre asta, a avut loc la Alger pe 16 și 17 noiembrie. Este vorba de Forumul Mondial de combatere a terorismului, care a fost lansat de doamna Clinton la începutul lui septembrie anul ăsta, cu cea, ocazia celei de-a 10 -a, uh, celebrării a datei de 11 septembrie e, și este foarte interesant aici pentru că este alcătuit din 29 de state plus Uniunea Europeană. Deci, o mare parte dintre statele care se confruntă cu terorismul, multe state musulmane. Așadar, un forum care la început a fost creat în cadrul G8 și care, iată, ține seama de transformarea peisajului internațional. Ce e interesant este că Uniunea Africană, CDAO, nu cuprind toate țările și toți actorii vizați, Iată că în uh, acest uh, forum avem alături Marocul, Algeria și toate țările din regiune. Așadar, într-adevăr, o inițiativă foarte bună uh, și interesantă. Acest forum cred că se va dezvolta și va pune pe picioare tot felul de proiecte. Sigur că nu avem încă un consens în statele membre cu privire la posibilitatea de a mobiliza uh, operațiunea de securitate și de apărare pentru o misiune pentru a susține ceea ce facem deja în cadrul strategiei privind Sahelul. Deci e vorba de un lucru care nu a fost încă discutat de către cele 27 de state membre, Uh, și ne gândim la o versiune, să spunem, uh, ușoară, pentru că uh, în acea regiune există oarecare sensibilități cu privire la participarea Uniunii Europene sub această formă. Poate că într-o primă etapă nu va, va viza nordul Nigerului, pentru că acolo avem o urgență. Dar e o problemă care este examinată la ora actuală. Și, în fine, cea de-a treia uh, Uh, implicarea Uniunii Europene privind Nigeria. Și, cum ziceam, săptămâna trecută am încercat să mergem acolo pentru a vedea uh, cum evoluează uh, situația și felul în care politica nigeriană poate să facă față acestor grupuri teroriste. Acum nu pot să vă spun că înțeleg cel mai bine ce se întâmplă cu aceste grupuri teroriste, dar este vorba de, mă întreb dacă este vorba de un proces uh, linear, un grup care are o agendă uh, și care poate să devină cu timp o franșiză Al-Qaeda sau poate, eu știu, o mișcare oarecum nebuloasă uh, cu o dimensiune eventual internațională. Deci încă nu sunt clare aceste lucruri și nu știm. Deci este deocamdată o mișcare destul de limitată ca număr, dar care are un potențial uriaș de dezvoltare pentru că potențialul de radicalizare și de recrutare în acea zonă este mare. Uh, tinerii își părăsesc uh, părinții la 8 ani pentru a uh, învăța Coranul pe, din afară și situația economică, mediul sunt foarte degradate, statul nu este foarte activ Reacția și răspunsul este de natură tipic uh, militară și daunele colaterale importante. Coordonarea serviciilor de poliție, uh, educație, uh, informații nu au făcut mare lucruri și nici în ceea ce privește strategia de combatere a terorismului. Vestea bună este că autoritățile nigeriene uh, sunt uh, foarte dornice ca Uniunea Europeană să le aducă un sprijin cu privire la dezvoltare și securitate. Și în cadrul politicii noastre de dezvoltare privind Nigeria, uh, ne-am concentrat până aici, pentru că existau provocări și în delta Nigerului, ne-am concentrat să mm, facem fața acestei mișcări secesioniste Uh, legate de problema petrolului și uh, avem în continuare probleme legate de piraterie. Uniunea Europeană s-a concentrat până acum asupra sudului creștin al țării, dar întreaga țară are nevoie de sprijin pentru a dezvolta și partea din nord dacă statele membre uh, vor fi de acord și uh, la susținerea altului reprezentant, cred că va trebui să ne reechilibrăm colaborarea cu Nigeria pentru a ajuta să rezolve problema din nord cât privește dezvoltarea și securitatea. Așadar, strategia privind Sahelul este în evoluție, este dinamică, încearcă să facă față aceste transformări a riscurilor. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie mai prezentă în Nigeria așa cum am făcut-o și acum uh, trei ani, uh, în ceea ce privește amenințările teroriste din Sahel, trebuie să anticipăm și să uh, prevenim cu privire la amenințarea teroristă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Kerkhoff, pentru această expunere foarte limpede, ca de obicei, foarte instructivă. Din păcate, nu ne uh, oferă și multe asigurări că lucrurile pot să se înscrie pe calea cea bună. Iar acum următorului oaspete îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Este foarte dificil să vorbim după domnul Kerkov, pentru că el acoperă în mod magistral diverse aspecte ale situației din zonă. Voi introduce în discuție câteva elemente suplimentare. Înainte de toate, nu cred că este necesar să ne gândim la cele patru axele strategiei europene de securitate și dezvoltare în zona Sahel, pentru că au fost menționate deja de antevorbitori și de asemenea au avut discuții și uh, anterior. Dar doresc să atrag atenția asupra unui element care nu a fost menționat și este vorba despre aspectul eh, preventiv al radicalizării violente, care este o componentă a acestei strategii și constituie un element important pentru că există fenomene de prozelitism care sunt amestecate cu alte aspecte, fie de eh, rebeliune antecedentă, um, care ă, nu și-a găsit rezolvare în legătură cu dezbaterile care caracterizează islamul și ă, ca atare și pentru Uniunea Europeană creează o provocare. Trebuie să studiem ă, afinitățile care există, să vedem cum putem adresa diversele probleme pentru a demonta discursul radicalizat de tip islamic. Există, uh, bineînțeles, și uh, aspecte uh, ale acestei strategii de dezvoltare și securitate, care din momentul în care a fost lansată a înregistrat efecte pozitive pe plan internațional, există soluții uh, de rezolvare a problematicii din Sahel și uh, acestea sunt recunoscute de către partenerii din regiune și partenerii internaționali ca fiind o cale bună o strategie care este uh, deschisă spre abordarea specifică a diverselor problematici și pe de o parte, deci este o ă, bună poziționare a discursului nostru pentru a vedea cum putem face fața provocărilor și, pe de altă parte, o mai mare dinamică ă, ă, din punct de vedere al disponibilității țărilor vizate de a coopera. Deci există un nou cadru, Global Forum și eu cred că Acestea sunt evoluții care, din punctul meu de vedere, sunt încurajatoare și, de asemenea, trebuie să, să înțelegem că există dificultăți în dialogul și cooperarea cu statele direct vizate. Criticile pe care le veți uh, auzi cel mai frecvent sunt legate de Mali, pentru că uh, există aici probleme în legătură cu uh, reacția acestei țări pentru că există aceste grupuri teroriste care încă uh, acționează aici, grupul ACMI și dar există și critici uh, legate din partea Nigerului vis-a-vis de Algeria, de pildă, pentru că uh, își asumă încă un rol de leadership în regiune, uh, în acțiunile de cooperare. Dar Um, multe din aceste acțiuni de cooperare încă nu se fructifică um, pe teren conform așteptărilor. Săptămâna trecută, uh, de pildă, am constatat că o țară ca Nigerul dovedește în clipa de față voința politică și voința militară, de asemenea, de a se implica în acțiunile de pe teren, care uh, este uh, chiar o remarcabilă. Deci ne confruntăm cu o problematică uh, care ține de diversele aprecieri vis-a-vis de angajamentul partenerilor implicați. De asemenea, președintele Aziz din Mauritania consideră că țara sa face multe eforturi și că eforturile acestei țări nu sunt recunoscute corespunzător. Deci există evoluții pozitive, există încă provocări în ce privește cooperarea în zonă Poate că există și o nouă dimensiune, poate deconectarea între elementul politic și elementul tehnic. Cei patru miniștri eh, de externe care eh, au venit la Bruxelles, care au fost la Washington, demonstrează voința politică a celor patru state implicate de a um, se dedica problematicii dezvoltării și securității în Sahel și, pe de altă parte, uh, evoluțiile cooperării pe teren, care, din punct de vedere tehnic, încă au probleme, inclusiv integrarea aportului șefilor de state major în aceste acțiuni de cooperare. Există o serie de acțiuni concrete care sunt coordonate uh, pe teren Există, din păcate, bariere lingvistice între arabofonii uh, din uh, aceste trupe și francofonii implicați în aceste acțiuni, iar această barieră încă nu a putut să fie învinsă prin soluții adecvate. Deci, am spune că există încă o deconectare între voința politică și voința de a uh, transpune această voință politică în uh, operațiunile de pe teren, dar eu cred că noi putem aduce o contribuție, inclusiv prin acest uh, colegiu sahelian de securitate, care poate uh, să se constituie într-un stat major uh, pentru operațiunile în zonă. Uh, și, de asemenea, prin contribuții directe în coordonarea acestui stat major. Cred că um, trebuie și extinsă colaborarea între aceste țări, pentru că dacă la nivelul SEMOC Algeria, Mali, Niger și Mauritania uh, rămân cele patru state implicate, Uh, au fost invitate și alte state, Burkina, Chad, Nigeria și cred că încă un stat, poate Senegal, nu sunt sigur, să participe la aceste eforturi. Oricum, asistăm la o uh, lărgire a eforturilor de concertare a acțiunilor. Deci există un oarecare liant care se întrezărește între diversele țări implicate. În ce privește aplicarea strategiei Sahel, cred că putem să fim mulțumiți de ceea ce a început să se facă pe plan european. Deci, există resurse suplimentare uh, care uh, uh, au fost afectate pentru Mali și Niger de către comisarul Pibalks și este vorba despre fonduri care vor fi accesibile imediat pentru un angajament în domeniul justiției sau al dezvoltării forțelor de securitate și puterii de stat în Mali deci uh, aceste sume au fost deja angajate și uh, fondurile suplimentare au fost puse oficial la dispoziția acestui, acestei țări și vor finanța acțiunile uh, care să permită o dezenclavizare a zonelor care până acum erau inaccesibile pentru puterea de stat, de asemenea uh, pentru îmbunătățirea activității justiției, pentru consolidarea societății civile și de asemenea pentru acțiuni ale societății civile pentru a uh, promova crearea de locuri de muncă, și pentru a combate discursul radicalizat. Deci, în ce privește instrumentul de stabilitate care a fost invocat de Gil, eu cred că noi, la nivelul Uniunii Europene, avem încă o întârziere în ce privește identificarea măsurilor necesare pe planul securității zonei. Dar cred că o viitoare misiune, din acest punct de vedere, va putea să se concentreze pe aceste aspecte uh, în Niger și această propunere va fi discutată la următoarea întâlnire COPS. Aș spune de asemenea că și comisarul Pibalx care, după cum bine știți, girează fondul de dezvoltare, uh, conștientizează faptul că banii de care răspunde uh, trebuie să nu fie deturnați spre alte uh, domenii, deci el, din acest punct de vedere, se asigură că prin uh, African Peace Facility, facilitatea de instalare a păcii în Africa, uh, s-ar putea face mai mult pentru ajutorarea uh, Nigerului și statului Mali. Gilles de Kirchhoff a menționat diverse riscuri care există vis-a-vis -vis de ACMI și de alte grupări teroriste ACMI există în nordul Maliului și de asemenea în zona Bucaram în sud. Și trebuie să existe deja niște legături între aceste două organizații. Dar trebuie analizat în continuare NATO structura acestui grup Bucaram și este posibil ca uh, legăturile dintre aceste grupări teroriste să uh, se dezvolte în continuare. Tocmai de aceea, în cadrul strategiei noastre vis-a-vis -vis de Sahel, uh, trebuie să ne concentrăm și pe situația din nordul Nigerului și să, uh, de asemenea, concertarea cu Nigeria este din ce în ce mai importantă. Uniunea Europeană uh, uh, trebuie să uh, își concentreze eforturile în mod echilibrat între sudul care este catolic și nordul care este islamic. Dar în ce privește prevenirea conflictelor și preven- combaterea tensiunii, ceea ce ă, ne propunem noi ă, să facem în Niger, trebuie să fie ă, consolidat și în regiunea de nord, unde există o situație de pauperitate care de asemenea stimulează tensiunile etnice și religioase și de asemenea, în felul acesta alimentează acțiunile teroriste. Iar în ce privește această problematică, există insecuritatea, traficul uh, ilicit în uh, zona sahariană, dar de asemenea un început uh, de piraterie în partea de sud iar state cum sunt Nigerul și Nigeria sunt interesate să combată aceste fenomene și uh, ca atare uh, pentru a combate aceste cauze de insecuritate, trebuie să ne adaptăm uh, strategia noastră de intervenție în zonă și este importantă și implicarea uh, unor organizații regionale. Comisarul uh, la Mamra a fost prezent uh, astăzi și a vorbit despre activitatea sa. De asemenea, trebuie să ne consolidăm eforturile noastre pentru ca uh, organizațiile regionale să devină mai active și trebuie să ne asumăm uh, și uh, un rol mai activ în colaborare cu ASEMAC, um, inclusiv în ce privește patrularea pe mare, iar um, SEMAC, din acest punct de vedere, trebuie să uh, își consolideze activitatea. Miniștrii din Algeria, Mali, Niger și Mauritania uh, trebuie să acționeze în acest sens. Reuniunea va avea loc pe 8 decembrie și vom uh, încerca să menținem colaborarea și cu alte ocazii. Mulțumesc foarte mult da, ă, ziua de 8 este o zi de joi, 9, vineri, este destul de complicat pentru noi să participăm la aceste reuniuni, dar oricum mulțumim pentru această prezentare. În primul rând, în legătură cu comentariul dumneavoastră, mă felicit să constat că faceți parte din strategia de punere pe picioare acestei uh, Uh, strategii privind dezvoltarea și domnul Kerkhoff a vorbit despre asta. Evident, există o dificultate cu privire la dimensiunea de securitate a strategiei, pentru că este în primul rând un, uh, o dimensiune mai sensibilă, uh, ci pentru că și în propriile noastre structuri europene treaba nu merge întotdeauna de la sine. Când vorbim despre o abordare globală, Treaba asta se face întotdeauna, sau aproape întotdeauna, în detrimentul uh, securității de tip hard. De aceea, cred că toate structurile care acționează să fie, trebuie să fie convinse ele în primul rând. În legătură cu acel, uh, acea completare pe SDS despre care vorbeați pentru această strategie și care este indispensabilă, dar Sigur că toate statele membre urmăresc, uh, sigur că unele sunt reticente, nu doresc neapărat să se angajeze în acest gen de operațiuni. Dar, așa cu puțină uh, ironie, pentru că am văzut treaba asta în timpul crizei libiene, nu este vorba doar de statele membre. Trebuie ca toate structurile, până la nivelul cel mai înalt, să joace jocul, pentru că atunci cu Libia am uh, văzut că nu exista foarte multă apetență pentru aceste structuri și procese uh, și care venea de multe ori din uh, interiorul structurilor cu pricina până să mai ajungem să vedem reticențele statelor membre. Cred că aici, cât privește Sahelul, cred că putem conta pe mobilizarea tuturor structurilor Serviciului de Acțiune Externă și structurilor comunitare mai general. Asta era apelul pe care îl lansez, pentru că am fost uh, așa oarecum surprinși de ceea ce s-a întâmplat atunci cu Libia uh, și, repet, fără a neglija obstacolele pe care le-au pus unele state membre, cred că, în primul rând, trebuie să ne facem și noi uh, curat în grădina proprie. Doamna Gomes. Absolut. Sunt în totul de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. și credem că, într-adevăr, doamna Ashton și Serviciul European de Acțiune Externă îi revine șansa de a uh, liberaliza, de a, de a libera, libera acest uh, proces. Uh, și aici vorbim într-adevăr de curtea noastră proprie, nu? Pentru că, până la urmă, e vorba de propria noastră securitate. Și într-un moment de presiune, de constrângeri financiare, bugetare, nu știu ce, este absolut esențial să lucrăm, să conlucrăm, să mergem pe aceeași cale cu toții. Și aș dori să vă pun o întrebare. Cred că pentru o astfel de misiune CSDP, fie în Libia sau pentru a pune pe, pe picioare, pentru a pune în practică această strategie privind Sahelul, uh, dincolo de ceea ce va fi necesar în Libia, atunci și poate că va fi nevoie uh, de dimensiunea uh, art. Uh, și care trebuie făcute și asta repede. Deci vreau să vă întreb așa. Credeți că vom putea să organizăm o misiune pe Sahel care să includă responsabilitățile pe care le vom avea probabil în Libia în ansamblul celor care vor fi repartizate în cadrul Națiunilor Unite și la cererea evident a autorităților libiene. Sau credeți că putem, vom putea avea o misiune pe Libia separată sau legată uh, de vreo misiune pentru a pune pe picioare strategia Sahel. De exemplu, cea din Libia ar putea să facă uh, ceea ce ține de sprijinul uh, pentru a asigura securitatea frontierelor uh, și toate acele acțiuni de mobilizare, de dezarmare și de reformare aici. Vreau așadar să vă mai întreb, pentru că uh, din ce am înțeles ă, eu acum vreo lună, două, ba nu, două în septembrie, ă, ceea ce s-a făcut la conferința de la Paris este că una Europeană urmează să facă o identificare a nevoilor în acest domeniu, în special în ce privește siguranța frontierelor dar nu s-a hotărât, nu se hotărâse încă cui ar reveni, de fapt, sarcina să uh, ajute autoritățile libiene pentru a face față provocărilor. Vreau să vă întreb așa, dar dacă s-a depășit acest obstacol și suntem într-o nouă etapă în această privință. Un alt lucru pe care vreau să, pe care vreau să-l știu uh, se referă la Algeria. Și aici, uh, sigur, pe de o parte există evoluțiile pozitive, uh, în sensul că Algeria este foarte interesată uh, să conlucreze cu Uniunea Europeană și cu celelalte țări din regiune, dar vreau de fapt să vă întreb care e părerea dumneavoastră despre situația din Algeria ca atare pentru că Algeria nu a fost suficient de uh, cooperantă uh, cât privește pe parcursul crizei din uh, Libia. Libia, am ascultat, multă, multă lume zicea că într-adevăr exista o cooperare, dar mai degrabă în sens opus, adică în sensul susținerii a ceea ce rămăs din rămășițelor regimului Gaddafi. Și apoi știm foarte bine care sunt uh, limitele și constrângerile regimului în Algeria și presiunile uh, cărora sunt uh, supuse. Deci, situația asta din, din Algeria, într-adevăr, se reflectă, ca să zicem așa, în întreaga regiune. Și, în fine, în Libia. Știm Sigur că erau arme și sunt arme de toate felurile, multe dintre ele furnizate de statele noastre membre, de altfel. Dar, în timpul luptelor împotriva regimului Gaddafi, multe dintre aceste arme au fost finanțate de bani, de fonduri din Qatar Uh, deci anumite, eu știu, instanțe uh, importante uh, din Qatar. Și sigur că acestea sunt armele care au căzut, de fapt, în mâna forțelor conservatoare, islamiste, libiene, care nu sunt neapărat legate de Al-Qaeda, dar care au o agendă religioasă fundamentalistă. Prin urmare, mă întreb dacă această uh, întărire a filierei ă, fundamentaliste care poate să aibă legături cu Al-Qaeda și care se leagă de Boko în nordul Nigeriei, ă, beneficiază de finanțare. De unde vine această finanțare? Pentru că, dincolo de motivațiile ă, și tipul de, de recrutare și de tot ce doriți, totuși e nevoie și de bani. Mulțumesc, doamna Nicolae, acum. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Consider aceasta una dintre cele mai importante aspecte ale situației de securitate din acest moment. Chiar și strategiile pe care le avem Uh, cele mai noi din 2010, ultimele evenimente din Africa au schimbat peisajul uh, în mod radical și cred că noi trebuie să căutăm soluții mai importante, mai puternice pentru această zonă. Dacă este să comparăm situația din Pakistan și Afganistan, Al-Qaeda Uh, a venit cu modificări în ceea ce privește regiunea respectivă și este o regiune propice pentru activități teroriste, pentru că, iată, uh, acolo nivelul de sărăcie este unul foarte ridicat uh, și siguranța nu este suficient de mare. De, aceea, de asemenea, și corupția este la un nivel foarte ridicat. Și vreau să vă cer părerea referitoare la corupția din statele respective. Acesta este un aspect și un altul pe care doresc să îl abordez și este foarte important, se referă la situația actuală din Libia. Din păcate, uh, Um, activitatea Gaddafi cu uh, soldații contractați uh, mulți, uh, este foarte intensă și mulți dintre aceștia vin din Chad. unii sunt forțe armate, foști soldați ai armatei lui Saddam Hussein. Deci mulți din soldații armatei lui Saddam Hussein se implică acum activități, în activități de crimă organizată și în activități teroriste. Credeți că aceste forțe uriașe care acum trebuie să părăsească Libia pot fi folosite în asemenea tipii de, tipuri de organizații? Pentru că asistăm la un proces de criminalizare a situației în această zonă. Este un proces foarte periculos. Este o zonă destul de apropiată de noi. Sper că Algeria și Marocul vor rămâne așa, pentru că uh, este dificil să facem față unei situații de securitate în Africa de Nord. Este mai bine să avem mai multe trupe pentru a uh, stabiliza țările din regiune. Nu știm uh, ce se va întâmpla cu viitorul politic al acestei țări, al acestei zone. Libia a solicitat Sharia, nu știm ce se va întâmpla în Egipt. Um, frații muslimi uh, vin acolo la putere. De aceea, cred că ar trebui să dăm un răspuns mai puternic, mai intens la aceste provocări. Și un ultim aspect pe care doresc să îl abordez. Am impresia că această strategie, care este o strategie generală și ne arată abordarea generală a Uniunii Europene, însă pentru o perioadă ceva mai pașnică. Noi acum nu ne găsim într-o perioadă de pace, iar riscurile, pericolele în acest moment sunt foarte mari, iar ele iar noi trebuie să răspundem în consecință, trebuie să venim cu niște măsuri, niște fapte concrete care să îmbunătățească situația și cu siguranță trebuie să venim și cu sprijin financiar adecvat, pentru că cred că asistența financiară din acest moment nu se ridică la nivelul riscurilor uh, uriașe de acum. Euh, euh, Domnul Kerk. În ce privește prima întrebare a doamnei Comes, dacă putem avea acțiuni comune sau distincte. Eu cred că Libia este o problematică în sine și cred că trebuie ca în zona Sahel să se cristalizeze voința politică de a acționa. Poate că Mali uh, uh, este în clipa de față mai departe decât celelalte țări. De, uh, poate trebuie să ne consolidăm colaborarea cu Mauritania. Trebuie să mobilizăm resursele și cooperarea bilaterală pe care țările noastre o au. Spania, Franța sunt prezente deja, inclusiv în ce privește echipamentul și mijloacele financiare și marea provocare este uh, să uh, realizăm voința politică și coordonarea demersurilor să se ajungă din acest punct de vedere la un consens între statele vizate, pentru că, într-adevăr, este urgent să mobilizăm și mijloacele financiare. Deci, în ce privește dosarul libian, ca atare, sunt uh, prudent în răspunsul meu. Încă trebuie să identificăm necesitățile în baza unor decizii luate la Paris. Avem colegi care în clipa de față se află la fața locului, să vedem uh, care sunt necesitățile în ce privește managementul și comunicarea publică. Trebuie să reacționăm foarte repede. Sigur că trebuie să găsim un uh, partener de dialog oficial libian în acest domeniu, dar eforturile noastre se fac în acest sens. pentru că ă, ă, avem o expertiză ă, pe care putem să o valorificăm acolo, inclusiv în ce privește paza frontierelor. Și există un angajament proactiv, i-aș spune. În ce privește Algeria, sigur, există o modificare de atitudine a Algeriei pe de o parte există primăvara arabă care schimbă datele problemei în toată zona arabă și pe de altă parte o atitudine de prudență a autorităților algeriene vis-a-vis -vis de situația din Libia. Dar nu cred că trebuie să punem sub semnul întrebării sinceritatea autorităților algeriene. Trebuie să determinăm o multilateralizare a răspunsului internațional vis-a-vis -vis de zona Sahel. Sigur că este uh, o provocare și pentru uh, partenerii europeni. Este nevoie de angajament politic la cel mai înalt nivel. Mă gândesc la relația dintre Franța și Algeria, în septembrie, dar și în iunie, au avut loc contacte. Ministrul Juppé s-a deplasat în Algeria și cred că trebuie să profităm de aceste contacte pentru a acționa mai concret. SEMOC nu trebuie să rămână o construcție uh, virtuală. Iar în ce privește finanțarea Al-Qaeda în regiune, împărtășesc punctul de vedere algerian inclusiv sumele încasate după uh, răpirea de cetățeni sunt valorificate de către ACMI. Uh, ă, deci uh, trebuie să acționăm pentru a contracara aceste fenomene. Corruption, indeed fenomene care se referă la corupție. Într-adevăr, corupția, dacă este să privim uh, clasamentul în ceea ce privește corupția, veți observa o corelare directă între problemă și uh, locul în care se situează aceste state în acest moment. Corupția, cu siguranță, reprezintă un ingredient major în toate aceste state. În ceea ce privește Libia și situația de acolo, într-adevăr, trebuie să fim uh, prudenți, pentru că multe activități se transformă în activități uh, criminale. Și, într-adevăr, uh, și în ceea ce privește Irakul și soldații de acolo, într-adevăr, împărtășesc îngrijorarea dumneavoastră, pentru că există provocări la care trebuie să răspundem pe termen scurt. Aceste, acești soldați nu mai au pentru ce se lupta și, da, um, este nevoie de un proces de integrare, iar noi constituim capacități, construim capacități și sper că vom putea juca un rol activ în zonă, pentru că, într-adevăr, împărtășesc evaluarea dumneavoastră. În ceea ce privește uh, Sahelul și situația din nordul Africii, îl voi lăsa pe colegul meu să răspunde la această întrebare. Însă, resursele alocate, 400 de milioane de euro plus alte 50, reprezintă totuși un ajutor substanțial. Uh, nu este numai o chestiune de bani, pentru că dacă vorbim despre banii investiți de către Uniunea Europeană plus cooperarea cu Canada, toate resursele financiare investite în zonă, uh, se ajunge la o sumă uh, substanțială și a mobilizat și resurse din Japonia. Deci nu cred că banii sunt problema, ci trebuie să se ofere asistență rapidă și să ne axăm mai puternic pe partea de securitate a strategiei. Și cu aceasta închei intervenția mea. Merci. Euh, bon, sur la... Mulțumesc. În ce privește rolul de leadership, în ce privește promovarea unei acțiuni europene într-o modalitate cât mai cuprinzătoare. Cred că suntem de acord. În ce privește zona Sahel, Cred că a existat o întârziere care uh, a sensibilizat puțin lucrul, așa cum a spus și Gil. Uh, există uh, reticență de a trimite soldați în zona Sahel pentru că ține de anumite considerente politice și de imagine și există și state membre care au probleme financiare, bugetare. Deci trebuie să vedem ce putem propune din acest punct de vedere în legătură cu strategia de dezvoltare și de uh, pace în Sahel, dar cred că Serviciul de Acțiune Externă își va asuma rolul de uh, motor care să impulsioneze lucrurile. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Gomez, că o misiune SDP în uh, Sahel ar trebui să se concentreze pe aspecte care țin de capacități, de consolidarea capacităților locale, fie la nivelul uh, armatei sau la nivelul poliției în această zonă, pentru că uh, nici nu dispun de tehnica necesară de supraveghere, dar nu vom avea un număr mare de soldați de trupe la fața locului. Nu cred că va fi cazul. În ce privește întrebarea doamnei Nicolai, sunt de acord cu Gil, corupția este uh, într-adevăr o problemă în câteva din aceste regiuni uh, iar angajarea acestor state în combaterea terorismului este slăbit de faptul că anumite segmente ale autorităților beneficiază ele însele de acțiunile ilegale, de traficul uh, ilegal care se desfășoară în această zonă. Deci, abordarea noastră de securitate uh, are în vedere și acest tip de combatere a corupției. Uh, Trebuie să vedem și justiția cum funcționează și cum sunt uh, folosiți banii publici de către uh, organele de stat. Iar în ce privește revenirea refugiaților din Libia, partenerii noștri din Niger văd acest aspect uh, ca fiind uh, un pericol mic, pentru că majoritatea refugiaților din Libia au plecat din Mali sau Niger, au fost implicați în acțiunile armate libiene, vin acum înapoi, nu pentru a rămâne luptători. Câțiva dintre ei, da, există poate anumite grupuri care încerc să uh, revigoreze activitatea rebelilor dar majoritatea se întorc în uh, țara lor uh, natală, țara lor de origine și probabil că vor dori să joace un rol dacă li se oferă această șansă. De aceea este atât de important să avem uh, programe de reintegrare în țări precum Nigerul, pentru că numărul celor implicați este mare și de asemenea chiar și în sectorul care vizează securitatea. Uh, unii dintre aceștia pot juca un rol important în forțele polițienești, poliția locală sau chiar și în cadrul forțelor armate, dacă uh, sunt create programele potrivite. Sigur că este o amenințare mare, însă există și alte aspecte pe care trebuie să le analizăm și care uh, micșorează aceste riscuri. În ceea ce privește strategia și actualizarea acestora, uh, sigur că ceea ce am discutat astăzi vizează și această actualizare și îmbunătățire a componentei uh, de securitate din strategie. Sigur că este nevoie de bani, însă, așa cum a spus și Gil, uh, aceasta nu este prima problemă, prima prioritate, pentru că resursele financiare oferite țărilor din uh, Sahel au fost de 400 plus alte 150 de milioane, care reprezintă o sumă suficientă, o sumă substanțială, este un nivel adecvat de răspuns. Și, de asemenea, și în țările Maghreb am uh, investit cam 150 de milioane de euro pentru a aborda toate problemele care au legătură cu securitatea și dezvoltarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bon, merci de nous avoir... Mulțumesc foarte mult, domnilor. A fost într-adevăr o dezbatere foarte interesantă și vă mulțumim pentru toate aceste actualizări. Uh, cred că e o idee bună să avem astfel de bilanțuri în mod uh, regulat. Am menționat în introducere evoluțiile dramatice pe care le-am avut în ultimele zile, în special în Mali. Aveți mai multe informații în această privință cu, privință, cu privire la aceste evenimente nefericite în care sunt implicați cetățenii europeni? Eh, înțeleg că nu, atunci vă mulțumesc tuturor, ne regăsim după amiază la ora 2 și jumătate vom avea o audiere cu privire la dreptul de asociere în cadrul forțelor armate eh, și vom avea printre noi și comandantul forțelor strategice aeriene. Pe curând!